Well, good afternoon, dear colleagues. Buenos dias. <laughs> Dzień dobry. <laughs> Uh, as I can see... Din câte văd, ați, ați hotărât uh, să participați la reuniunea ITRE din astăzi după amiază și, după cum știți, Interpreții sunt în grevă. Condițiile de muncă decentă trebuie susținute, așa încât o să-i rog pe interpreți să își prezinte declarația. Este o reuniune fără depășirea timpului afectat. Suntem în a 35-a zi de grevă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Putem începe reuniunea de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Sper că ați uh, citit cu toții programul, știți cu toții care este ordinea de zi a reuniei de astăzi. Dacă sunt uh, observații, nu, mulțumesc. Se adoptă ordinea de zi. Al doilea punct, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 16-17 mai 2018, dacă sunt obiecții. Dacă nu sunt obiecții, atunci procesul verbal se consideră adoptat dacă nu vor fi uh, obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. O să începem cu primul punct din ordinea de zi. Până la ora 44 și 10 este raportul privind infrastructura în bandă largă de mare viteză care va fi prezentat de doamna Eliana Ivanova de la Curtea de Conturi Europeană. Aș dori să vă prezint pe doamna Ivanova. Vreau să vă reamintesc că doamna Iliana Ivanova este decanul Camerei a doua a Curții Europene de Conturi, care se ocupă de investiții privind coeziune, creștere și incluziune. Avem 40 de minutele la dispoziție pentru acest punct din ordinea de zi, așa că vă propun ca doamna Ivanova să își prezinte raportul uh, pe o durată de 10 minute, apoi coordonatorul sau înlocuitorii coordonatorilor vor avea două minute la dispoziție pentru intervenție, iar ceilalți eurodeputați un minut pentru fiecare intervenție individuală, iar apoi o să-i dau din nou cuvântul doamnei Ivanova să răspundă sau să comenteze cele spuse de colegi și în cele din urmă sper că vom putea să încheiem acest punct. Aveți cuvântul, doamna Ivanova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să fiu astăzi aici la Comisia ITRE. În mod obișnuit, rapoartele noastre sunt prezentate la Comisia CONT. Văd aici a fost colegi de la Comisia CONT, dar pentru mine sunt prima dată la Comisia ITRE, deci vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a prezenta acest subiect foarte important și anume infrastructura în bandă largă de mare viteză Cred că este o chestiune care influențează viața noastră a tuturor pentru că folosim cu toții calculatoare, uh, telefoane mobile, așa încât avem nevoie de o largă acoperire cu bandă largă. Cum spuneam, astăzi vom vorbi despre infrastructura în bandă largă de mare viteză uh, în statele membre, deși nu vor fi atinse toate obiectivele din Europa 2020. Dacă vorbim de viteza mai mare a internetului, care e specifică erei digitale, E foarte importantă o bună conexiune la internet, nu numai pentru societățile comerciale ca să rămână în continuare competitive, dar și pentru promovarea incluziunii sociale. Care este punctul de plecare în strategia Europa 2020? Există agenda digitală care are trei obiective principale. În 2013, Uniunea Europeană a stabilit uh, ținta pentru banda largă, banda largă de bază, până la 30 de megabits pe secundă, ca să se asigure ca până în anul 2013 toți cetățenii vor avea Uh, acces la banda largă, adică până la 30 de megabits pe secundă. Următorul obiectiv, până în 2020, toți europenii să aibă bandă largă de vite- cu viteză peste 30 de megabits până la 100 de megabits pe secundă și al treilea obiectiv, până în, tot până în 2020, să se asigure că cel puțin 50% din uh, căminele, din familiile uh, din Uniunea Europeană au acces la uh, banda largă ultra de mare viteză, adică cu o viteză de peste 100 de megabiți. Deci baza 30 de megabiți, uh, mijlocul până la 100 de megabiți și uh, cel de mare viteză peste 100 de megabiți. Pentru a susține aceste obiective există o serie de măsuri care au fost puse în aplicare care este finanțarea europeană, e vorba de 50 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 cu, dintr-o serie de surse de finanțare, nu? 5,6 miliarde de la Banca Europeană de Investiții, proiecte EFSI, uh, granturi, deci fonduri venite din surse diverse. Noi ne-am concentrat auditul pentru a evalua eficiența acțiunilor întreprinse de Uniunea Europeană și de statele membre pentru a atinge aceste trei obiective și am dorit să vedem dacă statele membre pot să atingă aceste obiective și dacă Comisia a monitorizat realizările și dacă statele membre au strategii eficiente pentru a atinge aceste obiective. Și, bineînțeles, dacă au pus în aplicare realmente aceste strategii, deci nu numai că au conceput strategiile, dar le-au și pus în aplicare. Auditul nostru se referă la perioada 2014-2020 și perioada de programare precedentă anului 2013 și toate sursele de finanțare. După cum vedeți, uh, am fost în cinci state membre, Irlanda, Germania, Ungaria, Polonia și Italia. Am discutat cu o serie întreagă de părți interesate. În următorul diapozitiv, nu știu dacă se vede foarte bine, nu o să-l comentez foarte mult, dar este situația la ora actuală în anul 2016, care este acoperirea cu bandă largă de mare viteză, cum spuneam, între 30 și 100 de megabits pe secundă, sunt uh, zonele verzi, iar cele cu verde deschis, uh, procentajul e mai mic, De se vede din hartă că uh, probabil obiectivul acesta nu va fi atins în totalitate până în 2020. Concluzia noastră generală din acest audit este că uh, s-au îndeplinit unele obiective. Primul obiectiv până la 30 de megabits pe secundă a fost atins în toate statele membre până în 2016, deși termenul din strategie era 2013. Asta era. Dar în 2016 toată lumea uh, se asigurase că există acoperire pentru banda largă de bază, dar pentru celelalte două obiective, uh, cel de viteză și cel de mare viteză, situația nu este realizată. Pentru cel de mare viteză, ultraviteză, situația este mai problematică. Zonele rurale sunt cele mai problematice pe la jumătatea anului 2017 uh, mai puțin de 15% din uh, gospodării aveau uh, asemenea acoperire la banda largă ultra rapidă. Numai 15% din gospodării aveau abonament la această, acest tip de bandă largă. Deci, deci doar 15% față de 50%. În ciuda acestor probleme, statele membre uh, își pun în aplicare planurile. Trei dintre cele cinci state membre în care am fost s-ar putea să atingă obiectivele Comisiei în 2025, adică toate gospodăriile să aibă acces la banda largă până la un gigabit uh, pe secundă, gigabit pe secundă. Există susținere asigurată de comisie pentru statele membre, dar monitorizarea nu este coordonată la diversele direcții generale ale comisiei. Une din slăbiciunile din uh, audit uh, arată că unele state membre, toate state membrele au asemenea strategii elaborate, dar în cele examinate am constatat că sunt niște deficiențe. Unele state membre au întârziat, uh, în ce privește finalizarea strategiilor, obiectivele nu erau de multe ori consecvente cu cele din Europa 2020, niciun stat membru din cele în care am fost în audit nu stabiliseră al treilea obiectiv uh, ca obiectiv, acela uh, care se referă la abonamente pentru banda largă de ultraviteză, banda largă ultrarapidă, toate statele membre aveau probleme legate de infrastructura de internet, adică infrastructura de telefonie care are o influența asupra, pe termen lung și mediu asupra soluțiilor. Sunt diverse soluții posibile pentru opțiunile de infrastructură, cum ar fi, bineînțeles, modelul vechi, eh, din, eu știu, sunt tot felul de cabluri, fibră, fără fir și așa mai departe. Sunt diverse soluții, pornind de la soluția tradițională cu cabluri de cupru. Asta depinde de alegerea făcută de statul membru. Am uh, notat de asemenea că sunt factori care limitează progresele făcute de statele membre pentru a atinge obiectivele legate de banda largă. Primul factor este legat de finanțare, ca de obicei, conform studiilor făcute de comisie, suma cerută pentru a atinge Obiectivul de bandă largă în 2020 a fost de 250 de miliarde de euro. Asta este estimarea din 2013. Și Banca Europeană pentru Investiții a estimat că jumătate din costuri sunt uh, direcționate către zona rurală. În acest context am văzut că finanțarea în zona rurală și suburbană nu a fost rezolvată în trei dintre statele membre în care am fost în audit. Am constatat de asemenea că un, problem, un proiect major al Băncii Europene de Investiții susținut prin fondurile EFSI nu se concentra pe zonele în care e nevoie de susținere publică. Alt factor, mediul juridic și mediul concurențial, e vorba de două state membre aici, Irlanda și Germania. Aici sunt niște probleme pe care le-am Uh, scos la iveală și nu în ultimul rând un aspect legat de coordonarea eficientă între diferitele surse de finanțare și perioadele de timp lungi implicate. Am constatat că există, eu știu, în trei state membre o susținere a coordonării, dar în două dintre ele datorită unor probleme de organizare a landurilor în Germania, de exemplu, de exemplu sau uh, a coordonării între programele, între perioadele de programare, uh, chestiunile acestea de coordonare au jucat un rol uh, ca factor de limitare a progreselor. Ca în orice raport, am făcut câteva recomandări bazate pe aceste constatări am făcut opt recomandări adresate Comisiei, planificarea strategică, mediul de reglementare, susținerea concurenței. Am recomandat statelor membre să-și revizuiască planurile pentru a atinge noile obiective toate statele membre trebuie să revizuiască mandatele autorităților naționale de reglementare în contextul concurenței și în conformitate cu chestiuni, noile chestiuni din mediul juridic. Uh, cam despre asta este vorba în raport pe scurt și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru prezentare. domnul Romuald Caimbada, care a venit împreună cu dumneavoastră, ar putea poate să mai adauge ceva. Doriți să adăugați ceva, domnule, la cele spuse? Nu. Bun. Primul care are posibilitatea să se explice, să se exprime, este domnul Boni de la PPE. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cred că este foarte util nu numai pentru evaluarea situației, dar pe de altă parte și pentru activitatea noastră în continuare când discutăm, mai ales când vom vota mâine codul pentru comunicarea electronică, uh, care e cadru pentru dezvoltarea 5G. Prima întrebare ați uh, întrebat statele membre care, este, care sunt nevoile mediului pentru a atinge obiectivele uh, precedente, ținând cont de noile provocări legate de 5G. Pentru unele state membre nu e foarte clar. Trebuie să finalizeze activitatea pentru acele realizări, pentru acele obiective și în același timp să înceapă uh, pregătirea pentru noile obiective care se referă la 5G. A doua întrebare, strategiile naționale, pentru că uh, e vorba de o cerință prezentată anterior, dar dacă ne gândim la foaia de parcurs pentru 5G, acolo se spunea că la sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, Eh, să apară noul plan național eh, pentru banda largă, cu posibilitatea de a finaliza obiectivele care se, le, eh, se referă la uh, acea porțiune de bandă largă între 30 și 100 de megabits pe secundă. Ce știți despre acest lucru? Ce părere aveți despre această chestiune? Și în al treilea rând, ați menționat faptul că există o problemă mare și anume accesul la internet și calitatea internetului în zona rurală. Și, bineînțeles, există un motiv legat de populația din zona rurală, dar nu este singurul motiv. Ne puteți explica în detaliu care sunt, după părerea dumneavoastră, lista de motive legate de zona rurală. Și când vorbim despre mediul de reglementare, n-ați uh, menționat problema alocării spectrului. Uh, a fost o problemă în anumite țări, în țările menționate de dumneavoastră în raport, uh, de exemplu, pentru că dacă ne gândim în viitor și pentru punerea în aplicare a Uh, obiectivelor acestea referitoare la 30 până la 100 de megabits pe secundă. E important să vedem dacă statele membre uh, au făcut progrese în această privință sau nu. Mulțumesc! În ciuda faptului că ați depășit uh, timpul pe care l-aveați alocat, doamna Vircunen are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc curții de conturi pentru evaluare. Este foarte important că faceți această activitate. Este un element crucial pentru toată Europa. E bine să avem conexii, conexiuni digitale foarte bune în Europa și e important ca această comisie să uh, promoveze progresele. Ați fost în cinci state membre diferite. Aveți și exemple bune uh, au reușit să facă ceva și e ceva ce putem să învățăm de acolo, eu știu, bune practici sau altceva care ar putea fi transmis altor state membre. A subliniat rolul planificării strategice și al mediului de reglementare și uh, promovarea competenției. Aveți uh, instrumente suficiente în acest sens? Ați constatat că există probleme? Uh, sunt instrumente suficiente? pentru a finanța construcția de infrastructură în, în zonele rurale în care, la care se referea domnul Boni, unde nu există foarte multă populație. Pentru uh, pe aceste zone trebuie să găsim surse de finanțare. Se poate, eu știu, baza pe piață, de exemplu, după părerea dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Vreun reprezentant ALDE? Nu. De la Verzi? Cineva? Nu. Stimatul coleg de la GUE? Nu. Nu vrea să comenteze. EFDD, ENF? Nu. Alți participanți care ar dori să ia cuvântul? Atunci am eu cuvântul pentru că sunt și eu tot participant. Aș dori să vă pun mai multe întrebări. În prezentare a apărut o hartă și e interesant că în unele zone populația e mai densă decât în alte zone. Iar acolo interesul de, internetul de mare viteză a fost deja introdus. E vorba de Benelux sau de orașele mari. Dar de câte am văzut, sunt uh, zone foarte închise la culoare și în sudul Italiei. De ce? pentru că e o zonă rurală. La Bari, de exemplu, e, eu știu, un exemplu clar de industrializare. Guvernul italian uh, s-a ocupat de zona respectivă. Ce s-a întâmplat acolo? Uh, în schimb, uh, în Franța e un verde foarte deschis. Înseamnă că nu s-au făcut eforturi pentru introducerea în acele zone rurale mari din Franța internetului de bandă largă de mare viteză? Deci asta este întrebarea pe care vă adresez. Deci, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările interesante pe care mi le-ați adresat și comentariile făcute. Am înțeles uh, din toate cât de importantă este banda largă pentru economie, pentru competitivitatea Uniunii Europene ca întreg. Plecând de la întrebările puse de domnul Boni, în primul rând, provocările legate de 5G. Dar poate înainte de asta ar vorbind de obiectivul pentru 2020 și, și gigabiții, pe lângă obiectivele menționate, există niște obiective pentru 2025, conectivitatea de cel puțin un gigabit pentru principalii factori economici, toate zonele urbane să aibă 5G uh, și familiile să aibă conexiune Uh, la internet care să asigure o viteză de cel puțin 100 de megabiți pe secundă. Suntem gata să preluăm aceste provocări. E greu pentru că nici măcar nu am, am realizat uh, obiectivele pentru agenda digitală pentru 2020. Dar acum, apropo de 5G, adesea ni se pune întrebarea aceasta. cei mai bine, 5G sau eu știu, fibră sau cupru sau ce fel de infrastructură, unde se află 5G în imaginea asta. Bineînțeles, curtea de audit nu se ocupă de aspectele tehnologice ale problemei. Dar iată ce putem spune. 5G nu înlocuiește fibra. 5G se adaugă fibre, iar soluția cu fibră este infrastructura de bază care e necesară ca să poată să funcționeze și 5G-ul. Dacă în felul ăsta v-am răspuns la întrebare, cred că din punctul nostru de vedere cam asta e ce putem spune. Dar firește, pentru ca obiectivul 5G să fie atins, trebuie să existe infrastructură și o să răspund mai târziu despre, la întrebarea despre opțiunile de infrastructură și soluțiile pe care le au ales statele membre pentru că aș vrea să subliniez că nu există o politică europeană comună pentru banda largă. Iar aici fiecare stat membru are propria răspundere și propria putere de a alege ce opțiune va folosi și în diferitele exemple, și acum trec la următoarea întrebare, cea legată de strategie, fiecare stat membru poate să-și elaboreze propria strategie. În cele cinci state membre sunt exemple diferite. În Germania, de exemplu, folosesc un model în care au uh, vrut să plece de la rețeaua de cupru. Germania are o rețea foarte bună, de, foarte bine dezvoltată de telefonie clasică cu uh, cupru. Este tehnologia cea mai ieftină, dar nu permite marea viteza mare. Chiar cu noua tehnologie de vectoring, chiar și așa se poate spori viteza până la 60, poate până la 100 dacă megabits pe secundă, dacă sunt mai puțini utilizatori dar uh, e așa cumva la marge pentru că tehnologia de vectoring depinde de uh, densitatea utilizatorilor. Deci cu cât sunt mai mulți utilizatori scade viteza. Asta e un exemplu în care statul membru a ales să meargă pe o tehnologie anume. Un alt exemplu este Italia. S-a menționat, uh, ați menționat-o dumneavoastră, domnule președinte, și doamna Vircunen s-a referit la exemplele bune și bunele practici ca exemple. Scopul raportului nu este să evalueze statul membru și performanțele statului membru. Nu facem asta în asemenea rapoarte speciale, dar sunt cinci state membre cu cinci exemple ilustrative. Și în graficele noastre am uh, prezentat progresele făcute de toate cele 28 de state membru în comparație cu situația din 2011 și 2017. Toată lumea a făcut pași înainte. Dar cine a făcut cele mai multe progrese, cred că din graficele acestea se vede clar că Italia este un stat membru unde progresele au fost impresionante. Și asta am constatat noi prin misiunea de audit. E un exemplu bun uh, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. De ce s-a întâmplat așa și este un negru, o nuanță atât de închisă de verde, este datorită alegerii făcute de statul membru pentru strategia de dezvoltare a infrastructurii, a rețelei. Se poate compara, într-un fel, Italia, Germania, Irlanda, unde știți că exista o, în toate exista o infrastructură de cupru, dar spre deosebire de Germania, care a mers mai departe cu Cupru, Italia a ales un alt model de investiții. Au ales o, un model de investiții total diferit și au investit în fibre. De soluția cu fibra explică, cred eu, foarte bine saltul mare făcut în uh, acoperirea cu bandă largă. Și e vorba aici, evident, de infrastructura care a fost schimbată aproape în totalitate uh, în comparație cu situația inițială. Cealaltă parte a întrebării dumneavoastră, accesul zonei rurale este un lucru foarte important, o întrebare importantă pentru că uh, Trebuie să explicăm imaginea mai largă legate de sursele de finanțare pentru această politică, pentru acoperirea cu bandă largă. Cred că de aici trebuie să pornim. Trebuie să fim conștienți de faptul că, așa cum spuneam, 250 de miliarde estimate de uh, comisie uh, sunt uh, necesari pentru a atinge obiectul, dar de unde vin banii? Vin de la operatorii privați, în primul rând. Asta este elementul cheie al modelului de finanțare, iar fondurile europene, fondurile naționale, fondurile regionale sunt foarte limitate. Datele prezentate în raport arată că 50 de miliarde sunt fonduri europene, jumătate sunt granturi, jumătate împrumuturi și numai reprezintă doar 6% din suma totală. Asta este o explicație a, la, și un răspuns la întrebarea dumneavoastră de ce accesul este așa de scăzut și acoperirea așa de scăzută. Pentru că sectorul privat, evident, se îndreaptă către profit. Și dacă nu îi se pare că există profit pentru investiții, nu se, se duce acolo. Sigur că fondurile europene ar putea fi folosite. Import, important este să vedem dacă se face eficient în unele cazuri uh, descrise în raport uh, există uh, un exemplu de împrumut de la BEI care n-a fost folosit în maniera cea mai eficientă pentru că nu a fost direcționat către zonele cele mai vulnerabile unde ar fi trebuit să fie direcționat prin definiție. Iar în ce privește reglementarea și competitivitatea, Mm, legată de a doua întrebare a doamnei Virkunen, aș zice că este a doua problemă ca importanță după cea a finanțării. Iar în ce privește finanțarea, am uitat să menționez ceva, și anume, e important că statele membre au făcut o estimare corectă a sumei totale de care aveau nevoie pentru a rezolva aceste probleme. Majoritatea statelor membre au făcut o asemenea analiză, unele nu însă, este foarte clar că dacă nu știi exact, dacă n-ai făcut o analiză corectă a nevoii de finanțare, o să fie foarte greu să rezolvi problemele. Și apoi uh, aspectele juridice, uh, mediul concurențial, uh, reprezintă probabil al doilea factor, dar nu e mai puțin important. Pentru că în momentul în care e avut în vedere concurența, apar evident probleme, mai ales pentru noi operatori, dacă vor să intre și ei în scenă. În Germania am văzut asemenea exemple în care era greu pentru consumatori uh, să renunțe la anumite servicii pentru noi operatori, ținând cont de noua tehnologie de vectoring, era greu să intre pe piață și în Irlanda sunt niște probleme legate de concurență în comparație cu celelalte state membre, unde am văzut că, eu știu, mediul juridic și mediul de reglementare era oarecum în ordine, iar în ce privește instrumentele financiare și finanțarea, un fond este uh, apreciat, fondul de conectare la banda largă, acolo vor fi alocați mai mulți bani decât înțelegem noi, dar pentru noi important, uh, pentru noi Curtea de Conturi, e important să vedem că banii sunt cheltuiți eficient și să sperăm că se va ține cont de acest lucru și se va ține cont de recomandările pe care le-am făcut. Domnule președinte, v-ați referit de asemenea și la uh, statele Benelux și rețeaua de mare viteză. Sunt state membre în care zonele rurale sunt, deschis, sunt dezvoltate mai mult decât în altele. În toate statele membre am văzut uh, probleme legate de zona rurală. Dar statele Benelux, uh, țările mici, ca Malta, au arătat că au zone rurale mai dezvoltate. Dar ați explicat chiar dumneavoastră că e vorba de natura lor, de faptul că e, țări, e vorba de țări mici, de dimensiuni mici, deci e ușor de dezvoltat infrastructură. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc! Așadar, sfatul dumneavoastră este să ne reorganizăm țările, să le facem mai mici. <clears throat> Și atunci am putea atinge un astfel de progres, ca în cazul Beneluxului, glumeam. Dar e interesant de văzut cum a investit Italia în Sud. Da. Sperăm că vor exista suficiente investiții, mai ales în aceste țări. Bine, mă gândesc pe de altă parte și la nordul Suediei sau al Finlandei, uh, foarte slabă densitatea populației acolo. Sigur, în Helsinki și în situația va sta altfel. Sau Malmö și Copenhaga sunt alte aglomerări. Dar în zonele rurale s-ar putea să fie o problemă, cum, e și, cum sunt și zone în Franței. Cum spuneați, nu merită investițiile, nu interesează pe, companiile private. Mulțumim așadar. Mulțumim pentru observație. Ne trece la punctul următor. Am încheiat așadar raportul privire la infrastructura în bandă largă și acum avem bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile. Raportor este domnul Jens Geier. Stimate domnule coleg, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să lucrez aici, dar sunt și uh, adjunct în uh, Comisia Buget și Asta duce la situații în care trebuie rezolvate și subiecte care nu țin neapărat de principalul sarcini noastre. Așadar avem bugetul. Ar fi minunat dacă s-ar mai simți responsabil și alți colegi, pentru că ar fi util să mai împărțim aceste sarcini și m-aș bucura dacă n-ar trebui să mai fac buget și în această comisie. În general îmi place, dar nu de aia m-am dus la ITRE. În fine. Avizele comisiei noastre către raportorul general arată în felul următor de obicei. O scrisoare uh, către raportor. Împreună cu Jesse Buzek am uh, elaborat această scrisoare și mulțumesc pentru cooperarea constructivă și raportorilor din umbră. Avizul ITRE pentru bugetul 2019 uh, merge pe linia anilor trecuți, pe ceea ce știți. Știți că în mai Comisia face o propunere, propunerea de buget ajunge în Consiliu, unde de obicei este se taie din uh, sumele respective, argumentele nu sunt întotdeauna prea coerente. Și apoi unul din uh, exercițiile pe care trebuie să le facă fiecare raportor Asta că um, rearanjăm un pic prioritățile așa cum le-a gândit comisia. Iar liniile bugetare care au fost scurtate pentru a reprezenta acele valori garantate pentru Fondul European pentru Investiții, vrem să le aducem la valoarea inițială. De ce? Uh, nimeni nu pune la îndoială utilitatea acestui fond. Cu siguranță nu, nu grupul meu. Așa cum știți, este un instrument de impromut și doamna Ivanova tocmai a spus, s-a referit la EFSI, un instrument de împrumut, așadar, dar pentru a acoperi acest risc a unor uh, credite, avem acest titlu unde sunt parcate niște sume care intervin în cazul în care nu se pot plăti niște credite. Banii sunt preluați în alte titluri, sigur, și Parlamentul era de părere că regretăm acest lucru pentru că Banii au fost puși la dispoziție de comisie cu acordul Consiliului, care sigur au fost luați din programe care își aveau justificarea lor. Și sunt două linii care ne interesează, proiecte, un proiect comun de cercetare și facilitatea Connecting Europe. Aceasta este cealaltă operațiune, să repunem aceste sume acolo unde se aflau înainte de a fi preluate pentru FC. Și în al treilea rând, pentru că sunt și raportor permanent pentru agenții uh, în Comisia Buget, am făcut un efort să întrebăm agențiile ce părere au ele de aceste propuneri ale Comisiei și atunci am uh, introdus niște propuneri care să corespundă nevoilor acestor uh, agenturi. ENISA, ESA, GSA și așa mai departe. Am uh, încercat să le oferim fonduri mai mari ca să își poată desfășura activitatea. Din punctul de vedere al acestei comisii e un buget care ne mulțumește. Categoria 1A fost sporită, sumele pentru Horizon au fost uh, sporite, de asemenea pentru schimbările, combaterea schimbărilor climatice crește cu 20%, deci pe partea de buget obiectivele politice sunt uh, acoperite. Aveți textul proiectului de aviz, îl uh, puteți uh, citi și apoi uh, colegul Daniele Vioti, raportorul general, va ține cont de acestea. Mulțumesc domnului uh, raportor Gaier. Deci ITRE face un aviz către buget, sigur că Comisia de Buget e cea responsabilă. Și acum uh, dau cuvântul uh, reprezentanților grupurilor. Puteți adresa întrebări sau exprima opinii. Începem cu reprezentanții grupurilor. Domnul Salini, PP. Mulțumesc mult! prezentarea domnului Gaier a fost una foarte bună, pentru că situația corespunde obiectivelor așa cum le vedem noi și unul din cele mai importante elemente, dacă mă uit așa din perspectivă financiară, este coerența. Trebuie să ne asigurăm că acordăm atenția cuvenită EFSI pentru că uh, a avut rezultate extraordinare până acum și trebuie să continuăm să, să susținem acest proiect. Din păcate, banii au fost uh, preluați în alte fonduri care și ele și-au dovedit utilitatea. mai ales facilitatea Connecting Europe e un punct uh, pe care ITRE îl îndrăgește, TRAN de asemenea. Și din partea ITRE și vreau să spun că e important să avem această garanție pentru o politică eficientă și pentru indu- politici industriale prin acest buget uh, acesta oferă și garanții structurale. Trebuie ca Uniunea Europeană să rămână uh, unită și competitivă. E și un aspect uh, cultural și filozofic aici. Propunerea de buget e satisfăcătoare, însă trebuie să spunem un lucru clar. Și anume, Bugetul trebuie să pună industria în centru, trebuie să fie o prioritate ca să putem uh, ajuta investițiile și pentru a ne asigura că industriei nu îi se dau doar sarcini și obiective, ci și fonduri. Același lucru e valabil și pentru agenții. Mă bucur să văd că strategia spațială, de exemplu, a obținut uh, fondurile uh, cerute și GSE la, la Praga de asemenea. Mulțumim. Continuăm cu reprezentanții ALDE. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnul Riche, raportor în umbră, mulțumește pentru munca pe acest dosar. Al de susține pe raportor în acest exercițiu pentru bugetul 2019. Și o a doua observație în ceea ce privește proiectul pilot, raportorul din umbră susține proiecte care aduc o plus valoare muncii actuale și care pot fi implementate eficient. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția succintă. Continuăm cu stimatul coleg Nikiotis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc bunului prieten și coleg Jens Geier Îi mulțumesc pentru munca depusă și pentru faptul că a păstrat resurse pentru subiectele importante pentru ITRE. E important să nu uităm ce scop are ITRE. Aș dori să spun că din partea GUE vom veni cu câteva amendamente pentru că dorim să ne asigurăm că suntem mai aproape de, de IMM-uri și de cerințele sociale și în al treilea rând pentru a ajuta țările care au fost afectate de criză, care s-au lovit de, de industrializare. No, pe noi nu ne bucură investițiile în apărare și armată, sublinează încă o dată militarizarea UE și noi credem că banii aceia ar trebui folosiți în a ajuta IMM-uri. Ele reprezintă punctul central uh, al Uniunii Europene și este cu atât mai important în perioade de criză. Către IMM-uri ar trebui să ne îndreptăm atenția astfel încât să le oferim toată susținerea de care au nevoie și să poată crea locuri de muncă decente. În ceea ce privește COSMI, există pentru a susține IMM-urile Orizont 2020, de asemenea, cercetarea și inovația, de asemenea. E important ca acestea să aibă acces, IMM-urile să aibă acces la finanțare, Până la urmă, acolo sunt create noile locuri de muncă. Avem uh, un amendament care vorbește de acces la moduri inovatoare de finanțare pentru IMM-uri. E important ca acestea să facă parte din efortul de cercetare și textul vorbește și de cerințele sociale, de așteptările sociale. Și tocmai am avut această discuție legată de fibra optică în Europa. Am văzut cât de important este subiectul și cred că important este să păstrăm un echilibru. Dosarul pe internet e foarte important. Știu că Carlos lucrează din greu, Carlos Elinio lucrează din greu pe acest subiect. Suntem în faza de implementare a proiectului Wi-Fi pentru Europa. <laughs> Și e important să investim acum în etapele timpurii pentru a avea un echilibru geografic. Mulțumesc! Și dumneavoastră v-ați depășit timpul. Iar în a doua rundă pot interveni toți ceilalți doritori. Domnul Rubic. Mulțumesc. Cred că este important să continuăm această strategie pe care am urmărit-o în ultimii ani. Cred că cercetarea și dezvoltarea reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Ar fi bine să obținem un rezultat pozitiv împreună cu Consiliul. Colegul Scoliotti s-a spus foarte bine cum stau lucrurile cu IMM-urile. Nu există încă mijloace suficiente. La fel și facilitatea Connecting Europe tocmai ne-a arătat Curtea de Conturi că trebuie să se întâmple mai multe pe viitor. Pe mine mă mai interesează strategia Silo and Pipe. E o cooperare între diferite instituții care poate fi mult îmbunătățită, de exemplu protecția datelor și avocatul poporului, ECOSOC și Comitetul Regiunilor. Cred că trebuie să dezvoltăm o mai bună strategie de comunicare, pentru că de acolo mai putem economisi bani. Și atunci aceste organizații și-ar armoniza activitatea în diferite domenii de activitate, fie diferite domenii administrative, deci mai e loc de multă simplificare. În mare, bugetul 2019 este condiția inițială pentru cadrul financiar multianual și de aceea lucrurile ar trebui puse pe direcția potrivită de pe aici. Mulțumim! Există alți uh, vorbitori? Iau eu cuvântul atunci. Aș dori să subliniez cât de importante sunt toate aceste proiecte pentru viitor. Pentru că, așa cum s-a spus, majoritatea programelor sunt foarte dezvoltate din punct de vedere tehnic și nu doar finanțarea, ci și convingerea guvernelor naționale și a IMM-urilor să se implice în aceste programe, asta e foarte important pentru viitor. Eu cred că trebuie să nu uităm că statele mari sunt cele mai, cei mai implicați parteneri în toate aceste programe. Și ce facem cu statele mai mici, cum le includem? Destul de simplu și foarte logic. Trebuie să deschidem porțile pentru IMM-uri în aceste subiecte sofisticate. Adică e nevoie de mai multă cooperare între universități, între IMM-uri. Sper că domnul Gaier poate trage concluzii din observațiile noastre. Iată, i-am uh, prezentat o imagine de ansamblu. Îi mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru Germana dumneavoastră, e mai bună decât ceha mea. Nu am uh, văzut păreri contrare, cel mult completări, extinderi. Îi aștept cu observațiile lor și mulțumesc pentru buna cooperare. Mulțumim foarte pe scurt. Iată o abordare progresivă și pozitivă. Cred că e foarte important să nu uităm termenele limită. Țineți cont de faptul că amendamentele pot fi depuse până pe 5 septembrie. Votul în Comisia ITRE pe 24 septembrie și apoi vot la Comisia de Buget 8 și 9 octombrie. Anul curent, sperăm. Iar votul în plenară tot în octombrie. Sper că datele acestea sunt clare. Nu știu dacă mai există observații. Nu. Am putea încheia acest punct atunci. Mulțumesc, domnule Gaier. Și trecem la următorul punct. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul Spațial. Vă aduc aminte că acest program spațial este unul uh, dintre cele mai importante și acoperă Galileo, Copernicus, cele de supraveghere a spațiului, verificarea noi uh, inițiative GovSat.com, Aceste programe sunt distribuite, sediile acestora sunt distribuite în diferite țări. Una este în Praga, în uh, capitala țării mele, deci sunt foarte mândru de aceasta. Și acum, iată, un prim schimb de păreri, fără document, un prim schimb de opinii. Îl rog pe domnul uh, raportor, Massimiliano Salini, din partea PPE, să deschidă, iată, această dezbatere. Aș dori să mai subliniez la început că avem 45 de minute. Trebuie să terminăm până la 5 un sfert. Vă rog. Eu cred că Având atât de puțin colegi în sală, nu vom avea nevoie de 45 de minute. Dar, așa cum spuneați, e un punct important, e o parte esențială a discuțiilor noastre, a strategiei noastre. Deci aș dori să subliniez, uitându-mă la prima parte a acestei, uh, acestui proiect. Recunosc că e ultimul an al mandatului nostru și sunt foarte multe domenii în care Europa a fost criticată, chiar pedepsită. Cred că există însă câteva programe care arată importanța UE dacă permiteți să fac o astfel de observație. Există două capitole principale. Termenul limită era mâine, așadar nu am avut mult timp și aș dori să mă concentrez pe două aspecte principale. Propunerea comisiei este una bună, în linii generale, dar nici nu reprezintă vreo revoluție. Cred că într-un astfel de domeniu trebuie să negociem, să nu ne grăbim și să căutăm să obținem ceva fezabil decât un uh, vis frumos pe care nu-l putem îndeplini. Pe partea de guvernanță, acest element este cheie, nu e ușor de rezolvat. Primul element, dacă doriți să-i spunem așa, este Comisia Europeană. Comisia are de jucat un rol important, este un program european. E important așadar ca Comisia să continue aceste lucrări, să elaboreze, ca să putem elabora o strategie proprie pentru spațiu. Iar primul uh, partener pentru Comisia Europeană este agenția de la Praga. Această agenție spațială de la Praga va căpăta sarcini noi devine agenție pentru proiectul spațial european. Și apoi mai avem Agenția Europeană Spațială, ESA, în ceea ce privește agenția actuală, GSA, este vorba de un cadru nou și noi dorim ca aceasta să fie întărită prin sarcini noi câteva sarcini sunt uh, transferate altora din punct de vedere juridic și apoi mai există sarcini pe care comisia le transferă agențiilor și trebuie să vedem ce se schimbă acolo, ce se întâmplă cu sarcinile principale. Există atât motive juridice cât și politice. Acreditarea de securitate e o sarcină importantă pe care Comisia o transferă acestei autorități GSA. Există și alte astfel de funcții care sunt transferate agenției. De exemplu, securitatea internetului. Nu scrie asta în propunerea comisiei, însă eu cred că e o problemă importantă acestui program spațial. Există și alte sarcini. Mai avem articolul 101. Aceste sarcini ar trebui transpuse mai bine. Există și posibilitatea unei revizuiri după o verificare. Și apoi un alt aspect, susținerea tehnică, nu doar cea operativă. ESA are sarcini istorice Unele sunt încă de dinainte de acest proiect al Uniunii și aceste competențe trebuie să rămână Apoi, ca un al patrulea element, mai avem uh, statele membre. Sigur, structura lor e un pic complexă, un pic dificilă. Statele membre au un rol de jucat aici și trebuie să ținem cont de acest lucru când continuăm negocierile și când elaborăm un document. Bugetul bugetul joacă un rol important. E vorba de 16 miliarde de euro găsiți ca buget total pentru această strategie. Pe de o parte Galileo, cea mai importantă parte, și apoi GovSat.com și apoi SST. Mă limitez la ultima parte Galileo primește vreo 9,5 miliarde, Copernicus 4,5. Asta e bine. Dar SST și GovSat ar fi trebuit să existe mijloace suplimentare. Sunt două programe care intră sub aceeași categorie. Primesc câte 250 de milioane de euro fiecare program, deci 500 de milioane în total. Dar uh, la o privire obiectivă reiese clar că nu e suficient. Cred că această sumă ar trebui dublată. Este de fapt singura observație în ceea ce privește fondurile. Mai există însă multe alte puncte care ar trebui tratate, încă vreo 5-6 aspecte și în ceea ce privește metoda ar mai fi niște lucruri de spus, dar nu am avut mult timp pentru acest, uh, pe această primă versiune și de aceea m-am gândit să încep cu prioritățile. Apoi vom negocia pas cu pas, dar cu un uh, plan strict și atunci putem avea de fiecare dată să putem discuta întrebări noi, dar într-o primă etapă să discutăm aspectele cele mai importante. Eu am identificat aceste șase priorități și pe această bază am elaborat această propunere. Mulțumesc pentru introducere și putem începe dezbaterea. O să-i rog pe colegii raportori din umbră să se încadreze în limita de două minute în intervențiile lor pe listă. Prima este doamna Crel. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Stimați colegi, dragi colege, stimate domnule raportor, salut această propunere pentru nou program spațial. Aceste programe spațiale sunt un punct uh, cheie a politicii europene care trebuie dezvoltată și pe viitor și evident Ah, e bine să unim legislația într-un singur regulament. E important că Comisia a ținut cont de recomandările noastre de anul trecut în raportul de inițiativă. Printre altele, avem acolo un buget mai mare față de cadrul financiar de până acum. Am cerut un buget mai mare. Comisia a respectat această cerere. Din păcate, însă, nu e sigur dacă aceste mijloace vor fi suficiente pentru a îndeplini tot ce își propune Comisia. Sunt de acord cu raportorul aici. Și pentru noi, ca și pentru Comisie, prioritatea are întreținerea și dezvoltarea, continuarea dezvoltării Galileo și Copernicus, aceste, perioade, aceste programe care generează deja plus valoare mare și fac Europa un actor independent pe piața globală și ajută la întărirea poziției de puncte inovație. Alte programe însă ar mai trebui și ele dezvoltate. Programul legat de deșeurile din spațiu, de exemplu. O problemă mare pentru infrastructura atât de scumpă din spațiu. Pentru a ne proteja însă de aceste deșeuri, avem nevoie de mai mult decât doar 250 de milioane cât s-a propus. Bugetul e legat în strânsă legătură, e în strânsă legătură și cu bugetul pentru Orizont uh, și în acele negocieri trebuie să ne asigurăm că obținem miliarde. Sunt, am o poziție critică față de ideea Comisiei de a face securitatea și apărarea un punct foarte în continuarea programelor spațiale. Chiar dacă utilizarea duală e o realitate și datele și infrastructura pot fi folosite evident și pentru depășirea de crize, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că aceste programe sunt de natură civilă și trebuie să rămână ca atare. De aceea, trebuie să ne concentrăm pe agricultură, schimbări climatice, conectivitate și să folosim și bugetul în acest sens. Un alt aspect important îl reprezintă guvernanța. În politica spațială există o strânsă cooperare între Comisie și Agenția Spațială Europeană, precum și Agenția pentru GNSS. Și așa cum am spus și în raportul, în raportul nostru în strategia spațială, sarcinile dintre acești, ar trebui împărțite mai bine între acești actori, mai bine decât până acum, în special în ceea ce privește um, soluțiile de vânzare a produselor care reies din Copernicus, ar trebui clarificat. Și avem nevoie de fonduri suplimentare dacă dorim ca aceste programe să-și aducă o, să-și arate valoarea și pe viitor. Mulțumesc și mă bucur de cooperare. Mulțumesc și eu. Ați vorbit cât pentru doi raportori, dar a fost foarte interesant. Vă mulțumesc. Continuăm cu doamna Nachtingal. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a spune că salut uh, această propunere pentru programul spațial european. După părerea mea, reunește diversele inițiative care există în acest sens ale Uniunii Europene și sunt de acord cu evaluarea Comisiei Europene. Există un progres suficient, putem uh, inova, putem stimula, de fapt, uh, inovațiile uh, și activitățile care există, inclusiv pe partea de downstream și putem astfel să creștem gradul de digitalizare al economiei noastre. În plus, ar uh, îmbunătăți capacitățile de monitorizare a schimbărilor climatice, care reprezintă un element uh, din propunere care chiar îmi place, mi se pare binevenit. De asemenea, se arată clar că Europa și pachetul spațial pot să aducă o valoare adăugată și pot reprezenta o soluție la provocările cu care ne confruntăm în plan mondial. În același timp, văd însă că unele state membre și-au exprimat scepticismul în legătură cu anumite aspecte ale propunerii. Și sunt temeri cum că Deși, de fapt, se recunoaște că propunerea comisiei uh, poate să ducă la sinergii și la o simplificare. Vor exista întâlniri în lunile ce urmează împreună cu companiile și părțile interesate și aștept uh, cu interes să colaborăm cu raportorul și raportorii din umbră pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc pentru observații. Pe listă este domnul Covricec. De fapt, eu, Colicec. Eu sunt următorul vorbitor. Vreau să subliniez importanța tuturor programelor enumerate și incluse în trunul singur, în acest uh, program de dezvoltare tehnologică dedicat spațiului. E important ca Uniunea Europeană să fie lider în acest domeniu, așa cum a încercat să fie în ultimii ani. Să ne implicăm în, inclusiv în uh, chestiunile ce țin de schimbările climatice, Copernicus e așadar un instrument valoros nu doar pentru statele UE, ci și pentru cele învecinate. Sunt uh, multe țări care doresc uh, să participe la acest program, inclusiv uh, la Galileo, iar agenția Galileo și-a dezvoltat rapid activitățile. Avem aproape 30 de sateliți, deci trebuie să ținem cont de acest fapt. Doamna Crel a menționat un lucru pe care vreau și eu să-l menționez, anume că trebuie să ne gândim la faptul că toate aceste programe au o utilizare civilă. Componenta militară este în afara interesului nostru și riscă să dăuneze. Desigur, trebuie să luăm în considerare că trebuie să conservăm datele și să le folosim în mod adecvat. Însă, în proiecte atât de mari, nu e foarte simplu să incluzi și IMM-urile. În uh, ultimul raport uh, elaborat de doamna Crel am subliniat că este foarte important ca IMM-urile să fie incluse în toate programele noastre. Mai eu cred că trebuie să luăm o decizie politică. Cine, ce sarcini va avea? Asta e decizia și va trebui să o luăm aici în Parlamentul European. Pe baza propunerii făcute de Comisia Europeană. Asta înseamnă că sarcinile tehnice vor trebui să fie preluate de fiecare agenție în parte, pe specificul ei, și nu ar trebui să mai împovărăm agențiile și cu chestiunile de natură comercială. Acestea ar trebui să fie separate de aspectele tehnice. În ciuda faptului că nu putem uh, estima corect care va fi uh, potențialul uriaș al acestor activități pe viitor. Cam astea ar fi observațiile mele în calitate de reprezentant al grupului GUE. Acum, a doua rundă de intervenție, deschisă tuturor celorlalți colegi. Un minut la dispoziție, cine dorește să intervină. Primul care dorește să intervină este domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva luni, Parlamentul vota o revoluție privind o strategie spațială pentru Europa Printre altele, ceram un buget pentru sectorul spațial mai mare decât cel actual pentru a răspunde la provocările din viitor. Nu putem să spunem că propunerea Comisiei nu a ținut cont de cererea noastră e, față de suma actuală, s-a trecut la o sumă pre, mai mare prevăzută în nou program spațial să ceru de asemenea să se maximizeze sinergiile dintre diferitele programe spațiale ale Uniunii Europene. Iar acum avem o propunere care fuzionează patru dintre aceste programe care vor contribui împreună la un tot. Să sperăm că toate vor contribui la impulsionarea rolului de lider al Uniunii Europene în acest domeniu, va promova o industrie mai puternică, inovatoare și va garanta accesul sigur independent al Uniunii Europene la comunicațiile prin satelit. Sunt sigur că raportorii, începând cu colega mea, Constanț Crel, va avea o importanță pentru realizarea acestor obiective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai este altcineva care dorește să-și exprime opiniile? În acest uh, prim uh, schimb de opinii? Nu? Atunci o să dăm cuvântul Comisiei Europene. Reprezentantului DigiGrow. Pierre Dulsor. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Îmi pare rău, nu pot să vă răspund în limba cehă, data viitoare, eventual. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumim pentru sprijinul larg pe care l-am auzit în această sală pentru propunerea comisiei. Dați-mi voie să fac uh, câteva remarce care cred că merg în aceeași direcție. În primul rând, așa cum a spus raportorul, noi nu am uh, făcut o revoluție în domeniu, ci am dorit să impulsionăm o evoluție, să lăsăm ceea ce funcționează bine și să îmbunătățim ceea ce se poate îmbunătăți. După cum a spus raportorul domnul Salini, ceea ce am reușit până acum să realizăm este un succes major și Uniunea Europeană trebuie să fie mândră de faptul că a reușit să elaboreze aceste programe. În al doilea rând, trebuie să rămânem ambițioși, pentru că, așa cum a spus raportorul, am fost ambițioși în ce privește suma de bani pe care am dorit să o lucrăm programului spațial. Am auzit ce a spus raportorul, anume că ar trebui să avem și mai multe fonduri pentru anumite programe. Nu suntem uh, în dezacord, dar uh, sigur că depinde de dumneavoastră să uh, vedeți ce puteți face pentru SS și pentru GovStat.com. Noi, uh, măcar pentru Galileu și Copernicus, am obținut uh, minimul pe care ne l-am dorit. Este greu acum să mai iei bani de la Copernicus și de la Galileo și să îi uh, transfer la SS și la Gov.com. Nu spun că acestea n-ar trebui finanțate, dar n-ar trebui finanțate în, în detrimentul Copernicus. Un al treilea element care mi se pare extrem de important și ați spus-o și dumneavoastră, problema guvernanței. Problema complicată pentru că sunt implicați mai mulți actori. În ce privește guvernanța, aș spune că e clar, Comisia Europeană trebuie să rămână un jucător important, pentru că Comisia Europeană trebuie să raporteze în fața dumneavoastră și să justifice în fața plătitorilor de taxe cum s-au cheltuit banii. Am avut însă o cooperare excelentă cu GSA și cu ESA. Și trebuie să continuăm acest lucru, trebuie să avem o relație și mai bună pe viitor, să ne asigurăm cine ce face. Și așa cum uh, a spus-o raportorul, este clar că GSA va trebui să-și asume un rol mai mare în ce privește securitatea. Nu putem uh, ignora dimensiunea de securitate a programului spațial, inclusiv securitatea cibernetică. E clar, așadar, că securitatea va fi un element foarte important de care va trebui să ținem seama și mai mult pe viitor. În al patrulea element, e adevărat că acesta e un program civil și așa va rămâne, dar nu putem să uh, Ignorăm faptul că există și utilizări militare, cel puțin pentru Galileo. Și ați auzit că în Marea Britanie s-a ținut o dezbatere destul de largă cu privire la accesul la Galileo pe viitor. Deci nu putem ignora această dimensiune, deși sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, anume că acesta ar trebui să rămână un program civil. Și în fine, ca să nu mă lungesc, în ce privește IMM-urile, este important să facem ceva și pentru ele – nu putem uh, să creăm programe dedicate doar marilor companii. De aceea am introdus și un articol referitor la IMM-uri în domeniul uh, spațial și dacă aveți idei bune despre cum să îmbunătățim acest articol uh, referitor la IMM-uri, suntem bineînțeles, bineînțeles deschiși să vă ascultăm. Și, în fine, uh, aș vrea ca cele șase priorități definite de domnul Salini să ne fie transmise. Uh, Deocamdată știm două dintre cele șase și le așteptăm și pe celelalte cu mare interes. Mulțumesc! Mulțumim pentru această declarație foarte pozitivă. Da, cred că e bine ca în uh, programele noastre să spunem că și cei din afara Uniunii Europene vor fi vor putea fi angajați sau vor putea lua parte. Ar fi un mesaj foarte pozitiv de transmis lumii întregi. Acum a sosit momentul să-i dăm cuvântul din nou domnului Salini pentru a trage concluzii. Aveți cuvântul, signore. Mulțumesc! Mi-a plăcut foarte mult cum a decurs această primă rundă de schimb de opinii. Am doar câteva lucruri de adăugat. După cum s-a spus, mai există o provocare care ne așteaptă pentru a da și o relevanță industrială acestui program. Nu am menționat asta în introducerea mea, dar e vorba despre legătura cu partea downstream. Suntem uh, destul de slabi în uh, ce privește utilizarea acestei tehnologii în momentul de față. Sunt dezvoltate tot felul de aplicații și instrumente, inclusiv pentru telefoanele inteligente. Majoritatea companiilor care fac asta însă nu sunt europene companiile din Europa trebuie să profite, să valorifice această oportunitate și să uh, pătrundă și în partea de upstream, de amonte. Pentru a aduce un suflu nou industriei de profil. Deci să nu avem doar o infrastructură de suport, ci să ajungem la valorificarea practică a tehnologiei în partea de downstream de aval. Da, putem să ne mândrim de ce a făcut Uniunea Europeană și am reușit să aducem la viață și alte domenii, accesul la spațiu, lansarea unor nave spațiale este, iată, un alt lucru la care am vrea să putem străluci. Ceva ce este absolut esențial pentru sectorul acesta Acum, noi avem competențe și trebuie să ne asigurăm că ceea ce elaborăm aici este sustenabil din punct de vedere juridic. Mi se pare foarte important de subliniat acest lucru. Și, în fine, da, GovSatcom trebuie să fie consolidat, dar nu în detrimentul programului Galileo sau Copernicus. Trebuie să găsim fonduri în altă parte. Și asta e provocarea căreia trebuie să-i facem față. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că suntem cu toții de acord că nu trebuie să uh, respingem propunerea referitoare la Copernicus și la Galileo, nu trebuie să le slăbim pentru a dezvolta noi programe, strategia pentru spațiu. Să lăsăm spațiu spațiului. Poate e o expresie nefericită, zice președintele, dar asta e ideea. Mulțumesc foarte mult pentru această primă rundă de discuții pe acest punct. O să Închei informându-vă că termenul de depunere a amendamentelor la proiectul de raport este 6 septembrie. Examinarea amendamentelor pe 9 octombrie. Votul în Comisia ITRE va avea loc pe 5 noiembrie. Iar votul în plen va avea loc, vom vedea când. Probabil în decembrie sau în ianuarie. Programul este, sigur, unul destul de constrângător, dar vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte interesantă pe o temă care e atât de importantă pentru comisia noastră. Așadar, Declarăm închis uh, discuția la acest punct. A sosit acum momentul să trecem la următorul punct. Decizia Consiliului privind încheierea acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc. De stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la parteneriatul din domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană. Prima, în abreviere. Poate ar fi bine să facem o scurtă introducere și să spunem că regatul Marocului a cerut să înceapă negocierile cu Uniunea Europeană cu privire la aderarea la Uniunea Europeană, asta în anii 70 foarte politicos, însă Marocul a fost refuzat pentru că nu este o țară europeană, iar Uniunea Europeană este deschisă doar țărilor europene. Totuși, Uniunea Europeană a dezvoltat întotdeauna relații strânse cu Marocul și știți că mulți uh, marocani foști marocani sunt uh, prezenți aici la Bruxelles. Vă amintesc așadar că prima este un parteneriat public-public care încurajează cercetarea în ce privește aprovizionarea cu apă și alimente în regiunea mediteraneană. Știm cu toții că regiunea mediteraneană este amenințată puternic de secetă, așa că este esențial să cooperăm în aceste programe. Prima presupune o participare a țărilor din bazinul mediteranean și astfel Uniunea Europeană trebuie să semneze o serie de acorduri de cooperare științifică și tehnologică cu țările participante. Marocul este una dintre aceste țări. Deci s-a propus uh, prin intermediul Comisiei să semnăm acest uh, acord prin ultimul său uh, lider, Marocul a um, propus semnarea unui program pentru aprovizionarea cu apă și, din câte știu, lucrează la un program cheie pentru ei. Prin urmare, următoarele 15 minute vor fi alocate dezbaterii. Domnul Salini îl înlocuiește pe raportor, pe domnul Patriciello, așa că o să-l rog pe domnul Salini să ne facă o introducere. Aveți cuvântul. Sì, grazie. Come, come diceva, io sostituisco il collega... Mulțumesc. Da, așa este. Eu îl înlocuiesc pe colegul Patriciello, așa că o să citesc nota pe care el a redactat-o. O să-l rog pe domnul președinte să mă scuze, dar imediat după o să trebuiască să mă retrag pentru că am și alte angajamente. Deci o să citesc doar raportul colegului Patricello. Parteneriat pentru cercetare și inovare în zona mediteraneană. Este un parteneriat public, public, în baza articolului 185 din tratat. Scopul este să aducem la oaltă capacitățile de cercetare ale Uniunii Europene și ale țărilor terțe participante pentru a încuraja elaborarea unor soluții integrate și inovatoare care vor, vor da naștere unor sisteme performante de aprovizionare cu apă și alimente. Deci, program de cercetare și inovare cu o abordare globală, integrată, care este uh, și un exercițiu de diplomație pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană uh, se confruntă cu un fenomen migratoriu uh, și avem, iată, ocazia să avem un rol proactiv de a soluționa problema migrației putem uh, lua măsuri astfel încât viața în bazinul mediteranean să fie mai bună pentru cei de acolo. 11 membri UE, 3 membri asociați la uh, Orizont 2020 fac parte din uh, grupul de uh, state cu care uh, avem acest program de cooperare științifică și tehnologică. Deci acesta e contextul în care s-a pregătit acordul cu Marocul. Nu să intru în toate detaliile legate de Maroc și de Sahara Occidentală. Sigur că asta e o prioritate politică pentru această zonă, dar nu are legătură cu discuția noastră de aici, din comisia noastră. Prin urmare, eu uh, salut propunerea comisiei, o susțin și vă cer să fiți de acord cu ea. Vă amintesc că termenul este 11 iulie pentru amendamente, iar votul va avea loc în septembrie, uh, pe, pe 3 septembrie luni. Mulțumesc secretariatului pentru sprijin. Mulțumesc! Acum o să aibă cuvântul raportorii din umbră. Doamna Toia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să aud că inițiativa prima se bucură de susținere eu am urmărit acest uh, dosar în faza preliminare, uh, s-a cam uh, pierdut din cauza că s-au întâmplat atât de multe lucruri în zona mediteraneană. Mă bucur că, iată, e din nou în atenția noastră. Am mai discutat despre asta la Strasburg și am cerut comisarului să își asume această inițiativă. Iată o modalitate prin care Parlamentul a arătat că are inițiativă și cred că legăturile acestea cu țările din vecinătate sunt foarte importante. Toată lumea contribuie cu ceva la această inițiativă. Sunt uh, țări care poate au mai puține fonduri, mai puține disponibilități financiare, dar totuși pot contribui. După cum a spus și uh, raportorul, mediul înconjurător, apa și um, inițiativele de sprijinire a păcii, a dezvoltării sunt foarte bune. E foarte bine ca țările care și-au uh, asumat inițiativa să fie însă uh, însoțite de celelalte țări. Deci trebuie să continuăm să ne uh, îndeplinim acest angajament. Mulțumesc, stimată colega. Cine mai dorește să ia cuvântul? Să își exprime opinia cu privire la acest punct? Nu? Atunci dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, Andreea Careniani. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, vrem să ne exprimăm uh, recunoștința pentru membrii acestei comisii pentru sprijinul pe care l-au arătat față de inițiativa noastră. O să repet uh, elementele principale pentru că n are rost să intrăm în detalii, așa cum a explicat foarte bine raportorul. Este vorba despre o inițiativă regională în zona mediteraneană, este o inițiativă unică, este un parteneriat între statele membre ale Uniunii Europene și uh, țări care sunt asociate la Orizont 2020, dar și țări terțe care se învecinează cu Mediterana. Principalul element pe care vreau să-l subliniez este importanța acestei inițiative, care are scopul de a crea soluții inovatoare. Deci nu vorbim doar de țări care colaborează, lucru important. Vorbim mai mult despre comunități științifice care colaborează, care își pun în comun fondurile și capacitățile de cercetare în uh, scopul unei aprovizionări mai sigure, mai eficiente și mai durabile cu apă și uh, produse agroalimentare. Această inițiativă merge însă mai departe de nivelul apei sau um, nivelul agroalimentar, pentru că avem în vedere și alte provocări. Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și Uh, mai sunt și alte provocări, precum imigrația. Încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor cetățenilor prin rezultatele concrete pe care le vor produce programele științifice. Mi se pare că este un exemplu foarte bun prin care combinăm știința și diplomația. Colaborăm cu partenerii internaționali de la egal la egal. Marocul este un astfel de partener Marocul a avut un rol foarte activ în elaborarea acestei inițiative încă de la început, din 2012, și Maroc este gata să contribuie inclusiv financiar la această inițiativă. Sunt și alte țări din uh, Orientul Mijlociu și în Nordul Africii care sunt gata să se alăture. Algeria, de pildă, Liban, Iordania și Egipt. deja uh, am negociat și am încheiat un acord cu ele. În cazul Marocului mai avem nevoie de consimțământul Parlamentului. Avem uh, încredere că acest uh, consimțământ va veni deoarece inițiativa aduce beneficii cetățenilor și țărilor participante. Astea fiind zise, o să conchid spunând că prima a demarat deja. În 2018 au fost lansate cereri de proiecte, au fost uh, deja depuse numeroase uh, propuneri de proiecte, ceea ce arată succesul inițiativei. Deci este foarte important ca Parlamentul să-și dea consimțământul pentru acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! E impresionant că s-au primit peste 800 de propuneri de proiecte în cadrul acestui program. Seceta este, cred, una dintre problemele cele mai grave în țările învecinate, uh, precum și uh, securitatea alimentară. Încă o dată, repet calendarul pentru acest raport. Pe 11 iulie, la prânz, deci la 12.00, termenul de depunere a amendamentelor votul în Comisia ITRE pe 3 septembrie anul ăsta și apoi vom decide care va fi data pentru votul din plen. Mulțumesc foarte mult! Am terminat și acest punct foarte important. Acum trebuie să așteptăm puțin, deoarece suntem puțin uh, înainte față de program. Doamna Vesteger ni se va alătura în două minute, așadar o pauză de două minute este 17 și 10, la 17 și 12 reunim, reluăm. Au, oh, e aici. Bine, atunci o să-i acordăm totuși cele două minute ca să aibă timp să se așeze. Mă bucur să văd și pe domnul Buzek, președintele comisiei, că vine spre noi. Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Avem uh, acum o șansă mare de a fi gazdele doamnei Vestager, comisarul care răspunde de concurență. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit la comisia noastră. Cred că suntem pe deplin responsabili la comisia noastră și răspundem de economia reală, cu excepția agriculturii și a pescuitului, poate și cu excepția transporturilor. Toate celelalte aspecte ale economiei noastre sunt uh, de competența comisiei noastre, mai ales industria, IMM-urile, deci e foarte important să putem discuta cu dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de comisar pentru concurență. A fost hotărârea coordonatorilor de a vă invita la comisia noastră. Subiectul nostru, evident, e un subiect uh, foarte cunoscut și anume regulile de concurență europene în acest uh, moment uh, al supracapacității globale și al dumpingului la nivel global. Am dori să nu-l numim deocamdată un război comercial, vrem să evităm această denumire, dar situația e periculoasă regulile privind ajutoarele de stat și efectele asupra cercetării, inovării, investițiilor și șanselor pentru industria europeană. IMM-urile sunt de asemenea extrem de importante și am dorit să știm să primim de la dumneavoastră niște răspunsuri fundamentale pentru industria din Europa și pentru IMM-urile din Europa, care reprezintă o mare parte a economiei reale europene. Deci, evident, vor fi întrebări și discuții cu europarlamentarii, dar acum, doamnă comisar, vă rog să faceți prezentarea inițială. Aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc foarte mult! pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră chestiuni de interes comun. Vă mulțumesc pentru cuvintele calde pe care mi le-ați atrezat, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră de a permite un mediu bun pentru industria europeană, pentru IMM-urile europene și pentru firmele mari. Când cresc firmele, cresc, uh, duc creează locuri de muncă, creează inovații pentru îmbunătățirea societății noastre și sunt în folosul cetățenilor. Deci este foarte important. Concurența ajută Europa să scoată la iveală cei mai buni în potențialul european. Dacă firmele sunt în concurență, sunt încurajate uh, ca să facă produsele pe care le doresc consumatorii. Se gândesc la idei de afaceri noi, ceea ce le permite să crească pe piață și asta este bine pentru consumatori și e bine și pentru alte firme. Pentru că în momentul în care o firmă este campion al consumului în Europa, poate să își câștige consumatori și în alte colțuri ale lumii concurența nu se opune faptului că o firmă devine mai mare și mai de succes, din contră. Dacă ai succes, dacă creezi locuri de muncă, vă aplaudăm. Suntem de acord cu toate um, motoarele și cu toate și cu toate fuziunile care sunt în, uh, notificate ca InBev și SAB Miller, Porsche și altele. Sunt uh, fuziuni importante care au creat firme foarte mari. În ultimii 10 ani am analizat peste 3000 de fuziuni. 94% dintre aceste fuziuni au fost aprobate fără a avea probleme legate de concurență. Numai în 6% din cazuri s-a pus problema concurenței. Ne-am gândit că va suferi concurența și am blocat numai șapte fuziuni în ultimii zece ani. Am aplicat regulile concurenței tuturor firmelor care fac afaceri în Europa, indiferent de domeniu, uh, indiferent de statul din care vin. Și în felul acesta, uh, am uh, apărat potențialul inovator al Europei. De exemplu, am analizat cu atenție momentul în care General Electric a cumpărat Alstom, firma Alstom, în Franța. Am văzut că după fuziune aveau să taie dezvoltarea laturii turbinei cele mai mari cu gaz și cel mai avansate și cercetarea referitoare la acest aspect. Acea turbină foarte, foarte nouă era crucială pentru atingerea eficienței energetice mai mari cu emisii scăzute și evident era foarte important ca să atingem și obiectivele privind emisiile la nivel mondial. Deci pentru a menține concurența uh, au vândut uh, această uh, producție a Alstom către Ansaldo în Italia. Acum Ansaldo a testat noua turbină cu gaze și a investit într-o nouă fabrică care o produce în Italia și oferă această tehnologie avansată clienților din toată lumea. Regulile de fuziune care funcționează asigură faptul că toată industria rămâne competitivă. Pentru fiecare domeniu unde apare o fuziune, sunt alte șapte domenii care ni se adresează pentru că sunt clienți afectați companiile europene care cumpără produsele uh, într-un caz de fuziune și au de multe ori milioane de angajați. Acele firme doresc să continue concurența ca să se asigure că pot să-și obțină produsele la un preț foarte bun și că au și ele șansa să crească. De exemplu, siderurgia. Se folosește oțelul în toate firmele. Eu știu uh, unde se fac mașini, unde se fac mașini uh, de spălat, uh, în firmele de construcții care construiesc locuințele în care locuim. Deci firmele care folosesc oțel au peste 30 de milioane de angajați în Europa și doresc să existe concurență ca să se asigure că firmele din siderurgie intră în concurență și nu sporesc prețurile fără uh, motiv uh, ca să nu le îngreuneze situația în ce privește concurența. În momentul în care marile firme europene vor să fuzioneze și asta produce o problemă, aici există și remedii, remedii care Uh, lasă afacerea respectivă intactă și rezolvă problemele legate de concurență. Firmele sunt întotdeauna libere să propună soluții ca să răspundă la preocupările noastre să mențină concurența. Pot să vândă o fabrică, pot să vândă o linie de producție altor participanți de pe piață, astfel încât uh, clienții europeni să aibă niște alternative la care să recurgă. Evident, și cred că am trecut cu toții prin asta, uh, lucrătorii sunt uh, într-o situație de nesiguranță când se de o fabrică pentru a menține concurența. E o perioadă de incertitudine, nu știi ce se va întâmpla. Dar în momentul în care părțile care fuzionează uh, vor să vândă o parte a producției, noi și sindicatele avem interese comune. Pentru că noi dorim să continue concurența dorim ca, de fapt, cumpărătorul să funcționeze în acele locuri de producție, să le dezvolte și uh, ca noua companie să fie atentă la concurență. Deci nu aprobăm întotdeauna un cumpărător care închide uh, compania în detrimentul locurilor de muncă. Deci în această situație, noi care ne ocupăm de aplicarea regulilor concurenței avem aceleași obiective ca și angajații. Este foarte clar că angajații trebuie să știe ce înseamnă o fuziune pentru ei. Și iată de ce așteptăm ca firmele implicate în domeniu să respecte obligațiile naționale și europene pentru informarea și consultarea lucrătorilor. Regulile de fuziune din Uniunea Europeană prevăd uh, explicit uh, faptul că sindicaliștii și lucrătorii ne pot contacta și ne pot spune care e părerea lor despre fuziunea respectivă și ușa noastră este întotdeauna deschisă. Este răspunderea noastră să nu aprobăm o fuziune care îi afectează pe consumatori sau care afectează alte firme și prin aceasta îi afectează și pe consumatori. Evident, Trebuie să dezbatem, trebuie să ne punem întrebări apropo de activitatea noastră, dacă activitatea noastră e bună în continuare, pentru că întotdeauna există posibilitatea să facem lucrurile mai bine decât până acum. De exemplu, regulile privind ajutoarele de stat în ultimii ani, regulile pe care le-am folosit s-au simplificat de mai multe ori pentru ca regulile să fie mai potrivite în uh, beneficiul industriilor europene. Am lărgit ceea ce numit uh, regulamentul privind uh, excepțiile în bloc, astfel încât guvernele să dea ajutoare fără să se adreseze comisiei în primul rând, dacă urmează aceleași reguli pe care le urmăm cu toții. Sunt reguli care protejează concurența dar faptul că nu trebuie să ni se adreseze nouă economisește timp, pentru că pot să facă acest lucru dacă vor și dacă urmează regulile. Asta înseamnă că acum 97 97% din toate măsurile de ajutoare de stat sunt puse în aplicare în felul acesta. Guvernele ni se adresează într-un caz complex când există riscul de a afecta concurența. Atunci ne intervenim și noi. Altfel, altfel se ocupă singure guvernele respective am propus un fond de investiții al Uniunii Europene care folosește 15 miliarde din banii europeni pentru a susține investiții de 600 de miliarde și programe de investiții uh, orizont cu peste 100 de miliarde de investiții. Banii aceștia pot fi folosiți pentru a construi industria viitoare a Uniunii Europene aceste programe permit uh, firmelor europene, uh, fondurilor europene să fie folosite împreună cu fondurile naționale și vrem ca lucrul acesta să se poată face cât mai ușor cu putință. Face o parte din propunerile noastre. Chiar și a, în acest sens uh, n-am reușit să economisim tot timpul pe care vrem să-l economisim și să facem toți pașii pe care vrem să-i facem. Este foarte important că nu suntem naivi apropo de concurența mondială și nu suntem naivi în ceea ce privește uh, afectarea uh, concurenței la nivel mondial. China se dezvoltă după un model comercial diferit față de cel pe care îl folosim noi. Avem discuții privind tarifele siderurgice din Europa, la care s-a referit președintele. Discuțiile, discuțiile acestea continuă iar Europa, firește, își va apăra interesele comerciale cu multă putere. Echilibrul uh, comercial pe care îl avem, bilanțul comercial pe care îl avem noi cu lumea întreagă este pozitiv și nu o să aruncăm cheia succesului, piața deschisă, concurența, inovația. În schimb, ar trebui să exportăm problemele cheie, modelele cheie către restul lumii pentru a permite un teren de egalitate la nivel mondial. Deci, dacă respectăm regulile concurenței, dorim ca partenerii noștri comerciali să facă același lucru. Avem un dialog permanent cu China pentru a elimina subvențiile uh, negative. Japonia va fi și ea mai deschisă în ce privește subvențiile și le va elimina pe cele mai dăunătoare pentru că se va semna un acord uh, în domeniul siderurgic săptămâna viitoare și colaborăm și cu Statele Unite în ce privește concurența. În Europa uh, noi avem o poziție puternică. Uh, mulți europeni, mult mai mulți europeni au locuri de muncă decât înainte din țările cele mai inovatoare din Europa, din primele 20 de țări, 10 sunt din Europa. De aceea am așteptat cu nerăbdare acest schimb cu dumneavoastră, pentru că trebuie să menținem acest nivel. Este în favoarea europenilor. Și sper că partea aceasta de care mă ocup eu în ce privește concurența își va face datoria este una din multele contribuții necesare și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Cred că a fost absolut necesar pentru membrii comisiei noastre să asculte prezentarea doamnei comisar și să vă poată adresa niște întrebări importante privind uh, industria, IMM-urile și concurența. Acum aș dori să deschid discuțiile și în numele grupurilor politice, în primul rând, în numele PPE-ului, domnul Langen, aveți cuvântul. Ok, vielen Dank, Frau äh, Kommissarin. Mulțumesc mult, doamna comisar. <clears throat> Ați făcut multe lucruri bune <clears throat> în mandatul dumneavoastră, nu e nicio îndoială. Funcționează? Ajutoarele de stat sunt un uh, subiect de succes. La fel și la interzicerea cartelurilor, unde era vorba de <clears throat> păstrarea deschisă a accesului pe piață. Nu e vorba doar de fixarea prețurilor, ci și de economia pe internet, acces pe piață care nu e permis, care limitează concurența. Astăzi însă ați vorbit despre fuziuni și ați spus că 94% din toate cererile au fost aprobate. Așa este, multe însă cu condiții. Și aici se pune întrebarea cum va fi dezvoltat pe mai departe acest instrumentar. Piața e globalizată în multe domenii, instrumentele vechi nu mai joacă un rol așa de important pe internet. Adică WhatsApp și Facebook, da, sunt capitalizate pe piață, dar nu înregistrează profit oficial și atunci comisia nu a avut niciun motiv să evalueze aceste fuziuni. Și asta vă întreb ce instrumente noi sunt necesare într-o lume globalizată și cum doriți să schimbați această lume. Ce se întâmplă cu accesul deschis la piață? Ce se va întâmpla pe viitor? Acest, această întrebare mi se pare foarte importantă. Și în al treilea rând, ce cazuri, problema vedeți la continuarea dezvoltării sau evoluția continuă a ajutoarelor de stat? Mulțumesc! On behalf of S- Mulțumesc în numele grupului S și D. Domnul Dan Nica, aveți cuvântul. Mult, doamna comisar, apreciez cele care, lucrurile pe care le-ați spus. Aș vrea ca să mă refer la un uh, caz pe care sigur îl cunoașteți foarte bine și anume combinatul uh, siderurgic de la Galați. Eu sunt de Galați și acolo zeci de mii de oameni depind în fiecare zi de ceea ce se întâmplă cu acest combinat și dacă copiii lor au cu ce să meargă la școală și familia au ce să mănânce, depinde de acest combinat. Acum câteva luni de zile, când ați anunțat pachetul de remedii, am salutat și am mers la Galați și le-am explicat oamenilor că dumneavoastră și Comisia Europeană vă preocupați ca să existe o, un mecanism de, certi, de certitudine din partea uh, celui care va veni să uh, cumpere combinatul de la Galați, în sensul existenței combinatului și așa cum ați declarat dumneavoastră, că se va crea un pol puternic de competiție pentru ArcelorMittal, că închiderea sau uh, uh alte asemenea măsuri sunt excluse uh, și că veți veghea pentru ca să existe un mecanism de transparență în ceea ce privește această uh, tranzacție, partea pachetului de remedii pe care l-ați impus lui ArcelorMittal. Din păcate, în ultima perioadă nu mai auzim aceleași lucruri nici din partea dumneavoastră, nici a Comisiei și aș dori ca astăzi să reiterați acest angajament pentru transparență pe care l-ați afirmat și că această tranzacție va fi supervizată astfel încât niciun aranjament care nu are legătură cu competiția în europeană pe piața oțelului să nu poată să aibă loc și în același timp că veți impune acele condiții care înseamnă garanțiile financiare că cel care vine este cineva care dorește să dezvolte capacitatea de producție, să devină un competitor serios pe piața oțelului, astfel încât să existe un uh, competitor real la concentrarea economică pe care o are ArcelorMittal în uh, Europa ca urmare a achiziției combinatului uh, de la Ilva acest apel la transparență și la un angajament că aceste lucruri sunt supervizate atât de dumneavoastră cât și de DG Competition este un lucru pe care îl așteaptă o țară întreagă și acest uh, apel către transparență și o supervizare din partea dumneavoastră este un lucru care cred că va face și dumneavoastră și Comisia Europene uh, să confirme ceea ce cu toții așteptăm transparență și profesionalismul de care ați dat dovadă întotdeauna și vrem să fie și cu această ocazie. Vă mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc, stimate coleg, pentru întrebare. În numele ALDE, doamna Nachtegal, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că situația din Europa cere să vedem care vor fi consecințele Brexit-ului. Mă gândesc la sectorul financiar mulți uh, actori financiari uh, și-au sediul la Londra și piața europeană se subțiază, după părerea mea. Deci aș vrea să îmi spuneți ce credeți despre acest lucru acum, despre competiția din sectorul financiar. Ce ar trebui să facem, ce am putea să facem în lunile viitoare privind situația din Brexit? Uh, mulțumesc! În numele GUE, domnul Kovlicek vicepreședintele comisiei noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba cehă. Sper că nu vor fi probleme. Cred că, indiferent de sectorul industrial din Europa, ne vom confrunta cu aceleași probleme. Adică ce concentrație ne putem permite în Europa față de restul lumii. De exemplu, dacă vorbim în industria sticlei uh, sau uh, majoritatea companiilor aparțin Statelor Unite. E corect? E sănătos? E o întrebare pentru dumneavoastră. Uh, vedeți, uh, eu am lucrat în siderurgie foarte mulți ani și am văzut cum a decăzut uh, siderurgia în Cehia. Și din acest punct de vedere, aș dori să vă întreb ce face Comisia în momentul în care ArcelorMittal a cumpărat marile complexe siderurgice din Europa. E un lucru foarte important pentru noi și sperăm că, eu știu, se va întâmpla ceva pozitiv în continuare. Cred că uh, firmele mari, întreprinderile mari care cumpără firme mai mici din Uniunea Europeană se bazează pe costuri diferite decât costurile din Uniunea Europeană, pentru că noi trebuie să respectăm niște limite nu au limite sociale stricte. Iată de ce, după cum spuneați, oamenii sunt preocupați de, apropo de ce se va întâmpla cu locurile locuri de muncă. Din nefericire, precum colegul meu din România, și eu constat că sunt amenințate locurile de muncă. De exemplu, în siderurgie, siderurgia s-a terminat în nordul Franței, nu? Lucrul acesta e valabil și pentru Luxemburg. În Luxemburg mai există ceva, dar nu știm câtă vreme o să mai existe. Iar în Cehia, unde aveam uh, la Cromotov uh, niște laminoare nu mai avem decât sandve care are un segment foarte mic de producție față de ce avea înainte. Și nu e în beneficiul țării noastre, așa că mă interesează nu cazurile individuale, ci principiul general care este relația dintre Europa și China, de exemplu. Ei au capacități diferite, limite diferite, accesul la piață e diferit, vorbeați despre deschidere. Uh, dar ar trebui să fie limitat de condiții identice și e foarte greu să ajungem la acest lucru. Deci înțeleg foarte bine unde e problema. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum alți membri uh, ai uh, grupului al comisiei noastre, domnul Eduard Martin de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. E o plăcere să stăm de, de vorbă cu dumneavoastră. Uh, sigur că nu sunt de acord cu dumneavoastră în, ultime, în unele aspecte, dar asta nu vă mire. Regulile de astăzi vin dintr-o lume economică care nu mai există. Mă gândesc că în momentul în care vorbiți uh, și spuneți că nu sunteți naivă, că nu suntem naivi, uh, îmi vine să râd. Dacă nu suntem naivi, înseamnă că suntem complici. Comisia Europeană este cea care nu de mult era gata să recunoască statutul de economie de piață pentru China, cu toate nenorocirile pe care le aduce acest lucru. Mai ales când vorbim de supracapacitate, sunt uh, uh nu, siderurgirea, lumiul și așa mai departe toate sectoarele chinezești care au mai mult de 50% din piața mondială mai mult de 50% din piața mondială. Știți foarte bine că asta, pe lângă concurența neloială, mai ales când practică dumpingul, creează dezavantaje enorme pentru întreprinderile europene pe lângă măsurile antidumping și este și ei sunt cei care au câștig de cauză. Nu știu cum se construiesc prețurile în țara asta, dar e întotdeauna în defavoarea noastră. Iar regulile europene ale concurenței sunt stricte. Apropo de ajutoarele de stat, deși le-ați destins oarecum, iar poziția dominantă a întreprinderilor e clară. Deci concurența extraeuropeană neloială și regulile europene exigente pot duce la slăbirea industriei europene, iar uh, consecința este închiderea fabricilor, pierderea de locuri de muncă și pierderea cunoștințelor. Așa că, doamnă comisar, ce face Comisia Europeană? Cum ține cont de piața internațională ca punct de referință în aplicarea regulilor europene ale, ale concurenței? practicile neloiale ale comerțului internațional, cum pot ele modela regulile concurenței? Și a treia întrebare, Comisia Europeană uh, are ca obiectiv uh, restabilirea bazei industriale care să nu fie supusă concurenței neloiale. A, eu știu, s-a gândit din nou la regulile privind regulile de stat, regulile ajutorului de stat, uh, și menținerea locurilor de muncă și a cunoștințelor pot fi avute în vedere, ca așa cum dorim noi, ca o justificare obiectivă a flexibilității aplicării regulilor concurenței. Vă mulțumesc, domnule comisar. Thank you very much. Uh, colleague, uh, Mulțumesc. Continuăm cu doamna Sperache. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur să vă avem aici, să discutăm o piață corectă. Eu mă voi concentra pe sectorul oțelului. În Grecia avem un sector puternic. Și cum știți, urmărim, respectăm regulile și cerem acest lucru și partenerilor noastre comerciali. Dar dacă nu o fac, ce părere aveți? Dacă ajungem la un astfel de război comercial, cum ne putem proteja cetățenii? Cum ne putem proteja industria? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Vesthagar. Mă bucur mult să vă avem astăzi aici alături de noi. Trei întrebări din partea mea despre mecanismul de capacitate, apoi despre politica comercială și apoi despre licitațiile publice. Designul pieței uh, energiei electrice, Comisia a acceptat șase uh, situații, șase țări, uh, planuri și în declarația Comisiei se spune clar viitoarele reguli pentru acest mecanism de capacitate vor fi preluate, vor fi preluate din regulament. Și aș vrea să întreb de ce, înainte să fi încheiat designul pieței energiei electrice, ați aprobat acest lucru deja. Nu știu dacă a fost potrivit ca timp. Iar pe subiectul competiție, au spus-o și colegii, deja au vorbit de diferitele branșe și dacă putem crea campioni europeni, ca Airbus, de exemplu. Și mă gândesc în special la industria feroviară, Alstom și Siemens. Sarcina dumneavoastră de comisar pentru concurență să verificați uh, legalitatea acestor fuziuni și politica ținând cont de creștere și de ocuparea forței de muncă. Iar astfel de campioni europeni sunt mai bine poziționați pe piața globală decât pe o piață mai puțin mm, consolidată. Cresc șansele la nivel global, dar scad locurile de muncă, nu doar la companii în sine, ci și la micile companii furnizoare, acelea pierd. Și aș vrea să știu după ce criterii analizați aceste aspecte și dacă ne-ați putea spune ce părere aveți. Sunt avantajoase aceste companii mari europene, aceste campioane pentru reindustrializare? Iar despre achizițiile publice, ca raportor pentru competitivitatea industriei feroviare din Europa, am tot auzit strigăte de ajutor din partea companiilor europene în ultimii ani care se plângeau de concurență din afara UE. Și un punct care mi s-a părut bun pentru a ne asigura că măcar uh, proiectele publice este acea directivă Public Procurement Directive unde se pot, statul poate cere ca o anumită parte a lanțului valoric să rămână în Europa, dar rămâne în continuare un fel de ruletă pentru că companiile europene pot uh, respinge aceste condiții dacă nu sunt respectate condițiile, asta pentru că nu există o metodologie clară pentru stabilirea valorilor procentuale. Într-o legislație similară americană, aceste proiecte de stat primesc o formulă clară. Se gândește și Comisia la o astfel de completare? Mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog să vorbiți mai lent, dragi colegi. Continuăm cu doamna Meissner. Mulțumesc. Voi continua în germană și nu voi vorbi prea repede. Două aspecte. Mulțumesc că ați venit, doamna comisar. Ați vorbit de industria europeană pentru viitor și un eventual fond Există o serie de tehnologii de energie alternative unde stăm destul de bine în Europa. Mă uit în special la oceane, proiecte de energie a valurilor, de flux-reflux. Apoi avem uh, mobilă produsă din plastic, cules din mare, o grămadă de idei inovatoare, energie verde pentru nave și alte mijloace de transport. Însă nu doar europenii sunt activi în aceste domenii, și chinezii și mulți alții, nimeni nu doarme. Și am putea încerca să ușurăm accesul la piață și companiilor mici. Poate să-i ajutăm financiar din acest fond. Asta ar fi o întrebare. Și a doua întrebare foarte scurtă. Ați spus că avem acordul cu Japonia. Putem să ne asigurăm că există reguli acolo, dar cu Statele Unite nu avem, știm. Uh, dar ați spus că lucrați la reguli corecte concurențiale uh, cu Statele Unite. Cum ne putem închipui așa ceva? Pentru că știu că nu e simplu deloc în momentul de față. Mulțumesc. Nu am avut interpretare. Am înțeles uh, engleza, dar ar fi bine dacă s-ar putea îmbunătăți. Bănuiesc că e o problemă de ordin tehnic. Doamna Toia doamna vicepreședinte a comisiei noastre. Mulțumesc, domnule comisar. Ne bucurăm uh, să vă avem aici. O întrebare directă și scurtă. Mulți dintre colegi au spus lucruri pe care doream să le menționez mai devreme. Am vorbit de competitivitate, de concurență și știm regulile noastre se concentrează pe, pe muncă, pe competitivitate. Unde este însă creșterea? Ați spus-o și dumneavoastră și vorbeați de legislația din domeniul concurenței, Ați spus că legislația s-a făcut atunci când construiam, dar legislația s-a făcut când uh, aveam concurență internă, dar acum ne uităm la concurența externă. Regulile rămân însă de la a fost gândite pentru concurența internă. Nu ajută la creștere, la crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Drepturile consumatorilor, de asemenea. Până la urmă e vorba de muncă, de locuri de muncă. Eu cred că Trebuie să schimbăm serios aceste reguli. Mulțumesc! Nu avem adesea alături de noi, doamna comisar. Putem uh, trece la a doua rundă de întrebări. Domnul Langen, mulțumesc, domnule președinte. Ce spunea doamna Werner despre atribuții? Ați spus că acordul cu Japonia e bun și că vorbiți cu Statele Unite. În Germania avem un ONG care era împotriva TTIP și acum au o campanie care susțin că acest acord cu Japonia ar permite unor companii japoneze să preia alimentarea cu apă în Europa, lucrări publice. Uh, eu aș vrea să știu dacă ați verificat aceste detalii și dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Se alege în continuare cel mai uh, ieftin proiect și nu cel mai bun din punct de vedere economic? Se pot teme Uh, orașele și comunele de acest lucru pot face totul pe cont propriu, pe cheltuială proprie, dar dacă dau către un terț, trebuie să fac o licitație, există o excepție pentru Japonia, mulțumesc. Mulțumesc. Alte observații? A doua rundă de întrebări este deschisă. Dacă îmi permiteți, aș adăuga eu ceva. Ați văzut, au existat întrebări generale, dar și unele concrete. Industria oțelului. Mai mulți colegi s-au referit la asta. Fiecare întrebare specifică e importantă și din punct de vedere general. În ceea ce privește competitorii globali, ar putea să fie totuși o întrebare generală. Pe 24 mai, Comisia a adoptat o decizie, un angajament, impunând Gazprom un set de obligații pentru, în ceea ce privește prețurile competitive la gaz pe piața centrală și este europeană. E un competitor global ca și Google în domeniul digital Și am trei întrebări pe scurt. În 2013, Comisia a respins angajamentele Gazprom. Ați putea poate explica principalele diferențe dintre acele angajamente și de cele pe care le-ați acceptat în decizia Comisiei în urmă cu câteva săptămâni? În al doilea rând, de ce lipsește această, sau de ce această decizie nu are și dispoziții legate de compensări pentru părțile afectate din 8 state membre? Și numele celor mai mari 5 grupuri politice din uh, comisia noastră v-am trimis o scrisoare în urmă cu ceva timp pe același subiect. Și spuneam acolo așa, lipsa unor astfel de măsuri stabilește un precedent periculos și nu transmite un mesaj clar cu privire la angajamentele UE pentru a-și apăra regulile și cetățenii. Era a treia întrebare. În martie Gazprom nu a respectat uh, decizia Curții de Arbitraj de la Stockholm în cazul Naftogaz și aș dori să știu dacă asta va fi considerat ca o încălcare a angajamentului. Suntem uh, surprinși și dezamăgiți de o astfel de decizie a Gazprom. Deci e importantă și această întrebare legată de decizia lor de angajament. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu aceste întrebări ale președintelui, dacă îmi permiteți. Începem cu a treia. Arbitrajul de la Stockholm nu are niciun efect asupra angajamentelor Gazprom în cazul Gazprom. Știu că ei uh, urmăresc pași legali, urmărim această situație, dar e doar din interes și nu e o legătură de fel cu cazul Gazprom. În ceea ce privește compensările, uh, cei care consideră că sunt necesare compensări pot să se adreseze instanțelor naționale. Recent am avut o decizie foarte importantă care a spus că indiferent de decizia comisiei, curțile, instanțele naționale pot verifica uh, întrebarea și pot verifica situații precum prețul excesiv, de exemplu, și se poate decide și acolo despre compensări sau neacordarea de compensări. Și mi se pare că s-a spus, s-a arătat foarte clar acest lucru de către instanțe. Apoi, la prima dumneavoastră întrebare, ce e important în aceste angajamente cu caracter obligatoriu la care leagă compania Gazprom? Ei vor face pași pentru a integra piețele de gaz. Sunt lucruri care nu pot avea loc într-o decizie proibitivă. Două aspecte. Pe de o parte, să, se, să ne asigurăm că gazul este livrat acolo unde îl vrem, livrat pentru a-l putea revinde. Poate fi un client polonez, să zicem, cu un uh, contract pe termen lung, care vrea să revândă unui client dintr-o țară baltică. În unele în țările baltice sunt de fapt niște insule în ceea ce privește conductele de gaz. Nu există conductele necesare și aceste angajamente obligă Gazprom să livreze oricum ca și când ar exista o conductă de la clientul polonez la clientul uh, din țara Baltică, la fel și cu Bulgaria, ceea ce va permite piețe gazului să se integreze și piețele să fie bazate pe piață. În al doilea rând, este foarte probabil că în contractele pe termen lung să existe o indexare conform prețului petrolului. Între, între timp, mai există și varianta de preț cu preț pe zi sau preț în timpul zilei. Și acolo Gazprom a fost de acord ca în fiecare al doilea an să poată fi revizuite aceste prețuri și ca element nou și bun este faptul că există un benchmark pozitiv. Și acela este prețul din Germania și din țările de jos. Deci chiar dacă prețul petrolului crește, cu cre- prețul cre- petrolului crește și cel al gazului, noi putem cere ca ele să fie scăzute conform acelui uh, benchmark comparând prețul din Germania și țările de jos și asta se poate obține numai în astfel de angajamente. Deci mie nu mi se pare că suntem la sfârșitul cazului Gazprom, ci la începutul unor noi reguli pentru Gazprom, reguli foarte concrete și specifice și pentru că au un caracter obligatoriu, dacă sunt încălcate aceste angajamente, putem impune amenzi din ziua în care constatăm că sunt încălcate fără a trebui să redeschidem întregul caz. Și asta e foarte important pentru că, așa cum știți, pentru că trăim într-o uniune literal legii, câteodată durează să construiești un astfel de caz. Acum însă cu aceste angajamente cu caracter obligatoriu, ele sunt uh, supravegheate și noi suntem uh, liniștiți că ele sunt respectate astfel încât clienții să se bucure de prețuri care rămân la același nivel ca pe piața din vestul Europei. Și asta ni s-a părut a fi foarte important. Celelalte întrebări acum. S-a vorbit de concurență, deci să vorbim de context întâi. În ceea ce mă privește, Niciodată nu a existat de multe locuri, în, locuri de muncă în Europa ca acum. Și asta cu regulile pe care le avem astăzi. Ceea ce înseamnă că, de fapt, nu regulile de concurență opresc crearea de locuri de muncă. Poate într-o oarecare măsură chiar din contră. Dacă ne aflăm pe o piață competitivă, sigur că trebuie să fii atent, trebuie să fii pregătit pentru a putea concura. Și aveți dreptate când spuneți că nu e nici de cum o piață internă, este o piață globală. Dacă ne uităm la, la dosarele noastre, când începem un, un astfel de dosar pe o fuziune, ne uităm să vedem dacă clienții părților vor avea cui, către cealaltă companie să se adreseze după fuziune. Dacă după fuziune marea companie schimbă ceva, poate clientul să aleagă un alt furnizor și de multe ori constatăm că e vorba de cineva din afara Uniunii Europene către care se vor îndrepta, ceea ce înseamnă că piața a crescut. În ultimii 10 ani, numărul de piețe care sunt cel puțin la nivelul uh, zonei europene, economice europene, uh, crescut cu 50 până la 65%. Deci se vede în analiza noastră că se ține cont și de piața la nivel global. Când facem această analiză și iau întrebările pe rând, merită să ne gândim la faptul că 94% din cazurile de fuziuni nu sunt impuse condiții, nicio condiție. Numai în 6% din cazuri sunt niște condiții impuse unde avem îngrijorări despre faptul că concurența va avea de suferit după fuziune și compania va trebui să soluționeze din aceste probleme, de multe ori vânzând o centrală sau ceva similar. am uh, discutat acolo unde am avut ce discuta, nu doar luăm notă de cazurile clare. Ne uităm, ne uităm și în detaliu și dăm ok-ul. Am avut o îngrijorare recent la un uh, caz unde am fost îngrijorați că da, era vorba de ochelari, cazul Luxotica, și dacă un competitor combină deci, producția de rame și de lentile, oftalmologi din întreaga Uniune Europeană ne-au spus că nu sunt îngrijorări și atunci cazul a trecut fără uh, condiții. Încercăm însă să fim, uh, să intrăm în detalii, mai ales sau ne uităm oricum la aceste cazuri că atunci când Facebook a achiziționat WhatsApp sau recent când uh, Apple a achiziționat Shazam. Sunt companii mai mici care nu ating plafonul nostru, tocmai pentru că voiam să vedem ce se întâmplă când sunt combinate datele, ce poziție pe piață va avea compania. Dacă trebuie să schimbăm sau nu instrumentele. E un subiect interesant când uh, se schimbă piețele, se schimbă modul de producție, modul de lucru, modul în care se creează valoare. Și de aceea am uh, rugat trei consilieri speciali să analizeze aceste lucruri. Am consilier în domeniul uh, legislației concurenței, în economie și în INTEC. Ei vor transmite un raport final în martie și am rugat să ne spună și cam ce să facem, nu doar să analizeze, ci și ce recomandă să facem. Și în completare am cerut ca actorii implicați, oricine dorește, să discute acest subiect. Tocmai am lansat site-ul unde săptămâna trecută l-am lansat, cerem contribuții până în, la sfârșitul lui septembrie astfel încât toți cei care doresc să ne poată spune ceva despre aceste subiecte. Iar apoi, pe acea bază, vom avea pe 17 ianuarie o conferință deschisă tocmai pentru a discuta ce este necesar pe astfel de piață unde lucrurile se schimbă atât de repede. Tot acestea pentru a ne asigura că instrumentele noastre sunt uh, potrivite și funcționale. Întrebarea domnului Nica despre um, combinatul din Galați. Îmi face plăcere să repet acest lucru pentru că e foarte important ca lumea să înțeleagă acest mesaj clar. Avem un obiectiv comun aici. Pentru noi nu e deloc bine dacă o uzină se închide. O uzină închisă nu e deloc competitivă. Concurență există doar dacă există un spirit competitiv, dacă există investiții atât în producție, dar și în forța de vânzări și în uh, extindere și în a fi relevant pe piață. Și de aceea, când se propune într-o fuziune o um, împărțire a activelor, pentru noi important e cumpărătorul. Într-o serie de industrii nu poate apărea un uh, cumpărător actor care are doar bani. Trebuie să fie cineva care cunoaște domeniul. Altfel, ar fi foarte dificil ca lucrurile să meargă fără întrerupere și ca afacerea continuă și e puternică. De aceea facem astfel de eforturi în a, în a aproba vânzătorii pentru a duce la oaltă oamenii potriviți, astfel încât compania să rămână competitivă și după fuziune. Sunt de acord în ceea ce spuneți despre domeniul uh, producției de oțel în Europa. Așa este, sunt provocări mari și în situația actuală în acest sector e un sector bun. E un sector care nu se bazează pe faptul că facturile sunt plătite de contribuabil, E competitiv, e inovator comparat, comparându-l cu multe alte locuri de pe piața globală. Ce aș mai vrea să facem împreună este ca mecanismul de apărare anti-dumping să fie mai rapid, mai puternic, astfel încât să poată fi folosit dacă constatăm că, iată, competiția nu este corectă. Avem 37 de măsuri în vigoare, măsuri anti-dumping. Doamna Cecilia Malmström este, conduce acel dosar vrem ca autoritățile să poată conduce, să poată acționa mai repede în uh, cadrul dat, dar să fie mai rapide, să putem mișca mai repede decât până acum, ca să ne asigurăm că facem treaba cum trebuie. Și sper că putem transmite acest mesaj mai departe, pentru că e necesar. Asta și pentru a spune companiilor că dacă se confruntă cu competitivitate neloială, putem acționa. Iar dacă competitivitatea e loială, atunci da, atunci trebuie să se lupte. Dar dacă există probleme, suntem acolo pentru a ajuta. Situația Brexit și sectorul financiar ce pot spune într-o zi ca aceasta? Rezultatul e deschis orice se poate întâmpla. Dacă cineva din sală știe cum se vor termina negocierile Brexit, ar fi bine să ne spuneți ca să ne, să ne putem pregăti pentru ce ne așteaptă. Sectorul financiar în Europa este evident unul important, face parte din infrastructură, susține restul industriilor, le permite să facă ce fac mai bine. De aceea va fi urmărit cu interes, vom vedea care va fi rezultatul nu doar al tranziției, dar și al relațiilor uh, pe viitor cu Regatul Unit. Yes, What was the question of the... Nu mai țin minte întrebarea cu privire la Cehia. Dacă se poate să repetați întrebarea, stimată colega. Păi am repetat cumva ce a zis uh, colegul francez anume că vrem să știm cum ne putem proteja propria industrie împotriva concurenței neloiale companiilor mari care ne cumpără uh, companiile noastre. Un exemplu tipic este ArcelorMittal, care a cumpărat aproape toate uzinele din Europa. În Republica Cehă avem o problemă din cauza că uzina de la Micovice va fi vândută de către grup. Și s-a discutat în această comisie. Aveți uh, dreptate, întotdeauna trebuie să ne gândim cine o să cumpere fiecare companie în parte. Pentru că de când în când apar entități care, în urmă cu două, trei zile, um, abia uh, se înființează, deci companii nou înființate care vor să, să cumpere. Am avut o astfel de problemă la Boldi. Boldistil, stil uh, acest uh, acest complex siderurgic a fost uh, cumpărat, de fapt vândut pentru a doua oară unui cumpărător necunoscut. Deci întrebarea mea este ce facem de pildă cu industria sticlei. 50% din fabricile de sticle au fost cumpărate de uh, un concurent din SUA și eu știu foarte bine pentru că vin din sectorul ăsta. În ce privește uh, um, foile de sticlă, de asemenea, uh, avem iarăși o companie foarte mare din SUA care a cumpărat aproape 50% din capacități. Cum ne putem proteja în situațiile astea? Întrebarea mea. Cred că e imposibil de dat un răspuns direct la o astfel de întrebare. Dar e important măcar să punem această întrebare. Poate reușim să subliniem uh, anumite aspecte de care să ținem seama, de care să fim conștienți în ce privește viitorul industriei noastre. Așa este, pentru că dacă ați pune doar întrebări la care aș, aș ști eu să dau răspunsul, la fi o întâlnire foarte scurtă mă preocupă. Nu știu uh, prea multe detalii despre industria sticlei. Nu cred că am avut fuziuni recente sau fuziuni care să ne fi fost notificate recent în acest sector. Deci iau notă de ce mi-ați spus. A doua propunere care e pe masa Parlamentului și care e relevantă este propunerea de a putea verifica investițiile străine directe. Europa a folosit foarte bine investițiile străine directe, dar cred că e prudent să putem ști dacă n-ar trebui oare să îl verificăm pe investitorul în cauză și să avem cuvânt de spus. Unele state membre au deja un astfel de mecanism. Noi propunem ca toate statele membre să aibă un astfel de mecanism de screening, de verificare, pentru a se asigura că investitorii sunt de bună credință. Sprijin un astfel de mecanism. Pentru că suntem pe piață globală, în care concurența, din păcate, nu este una perfectă, nu avem condiții de participare egale, prin urmare trebuie să ne putem proteja prin mecanisme de apărare comercială, dacă e vorba de subvenții date din afara Europei și chiar și prin acest mecanism de verificare a investițiilor care vor să pătrundă în Europa. Și, tot ca parte a acestei strategii, un al treilea lucru, să facem tot ce putem pentru a minimiza acele ajutoare dăunătoare. Sigur, nu se poate întâmpla în decurs de un an, cât mai avem din mandat, dar se va întâmpla și un progres oricât de mic este mai bun decât uh, absența oricărui progres. De aceea, împreună cu Cecilia, ne-am străduit să introducem aceste aspecte în um, acordurile comerciale, anume să se stopeze subvențiile nocive. În urmă cu ceva timp, la OMC, în sfârșit s-a ajuns la un acord că subvențiile pentru produsele agricole la export ar trebui să fie stopate. Poate nu e de interes pentru Comisia dumneavoastră, dar e foarte important pentru agricultura europeană. Avem așadar această strategie pe trei niveluri, care cred că răspunde la întrebarea dumneavoastră în termen largi. Put- Am dori să putem impune măsuri antidumping rapid, să verificăm investițiile străine directe, să vedem care e motivul pentru care investitorii vor să vină cu bani aici și, în al treilea rând, să um, putem reduce cât de mult uh, subvențiile toxice. Am vorbit deja cu China, avem un memorandum semnat, un dialog în curs și o vom introduce ca prevedere și în celelalte acorduri comerciale. În ce privește mecanismul de capacitate, aveți dreptate Sprijinim crearea unor astfel de mecanisme peste tot în Europa și ele sunt diferite pentru că reflectă moștenirea sistemului de producție energetică din țara respectivă. Cea comun însă e că, în primul rând, sunt necesare. Statele membre trebuie să arată că ele sunt necesare și, în al doilea rând, să nu distorsioneze concurența și, în al treilea rând, să fie cu caracter temporar. Așa cum ați uh, menționat, Parlamentul a lucrat din greu pentru a face o reformă a pieței, a legislației în domeniul energiei. Iar această reformă a pieței, care duce spre o uniune energetică, va trebui să permită statelor membre să se ajute unul pe celălalt dacă e nevoie, atunci când e penurie de energie sau când trecem prin perioada de vârf. Iată de ce um, mecanismele de care vorbeam mai devreme trebuie să fie temporare. Apoi trebuie să permitem aprovizionarea transfrontalieră și să preluăm, să avem în vedere modul în care preluăm cererea. Adesea e um, foarte ușor să ajungi la un acord cu un mare producător pentru a-și regla producția astfel încât să se uniformizeze uh, producția de energie, mai ales în momente de vârf. Deci uh, avem măsuri temporare la care să putem apela doar atunci când e nevoie. E important de subliniat doar atunci când e nevoie pentru a nu crea și mai multe distorsiuni pe piață. Referitor la achizițiile publice, asta e în uh, responsabilitatea colegei Elzbieta Biancovska, nu am suficiente cunoștințe, dar cred că partea importantă ține de schimbările care permit o comparație mai largă, nu doar bazată pe preț. Prețul nu este suficient, mai e și o problemă de calitate, de cum se produce, de uh, serviciile uh, post-comercializare, post-vânzare. Iar autoritățile trebuie, bineînțeles, să modifice criteriile pe care le impun în achizițiile publice pentru a primi oferte mai potrivite. E mai important, sigur, să construim infrastructură decât să ne legăm de prețul cel mai mic. Deci, calitatea, um, serviciile care însoțesc produsul respectiv vor fi luate în considerare. Ați întrebat de ce nu creăm campioni europeni. Nu noi îi creăm pe acești campioni. Industria, companiile însele dau campioni. Noi vrem să ne asigurăm că toată lumea se confruntă cu aceleași condiții și uh, că nu li se îngrădește accesul pe piața globală. Am menționat câteva exemple. AB InBev și uh, Sab Miller, de pildă, reprezintă un uh, exemplu foarte bun. Vorbim despre cel mai mare producător de bere din lume. Sunt companii europene s-au dezangajat din șapte fabrici din uh, Europa, iar acum cel mai mare producător de bere din uh, lume este un producător european. Iar noi nu am văzut niciun fel de contradicție între ceea ce numim uh, apariția unui campion european și regulile de concurență. Din potrivă, dacă vrei să poți reuși să dai lovitura pe piața globală, trebuie să fii competitiv și nu poți rămâne competitiv decât dacă ai concurenți, dacă ai cu cine te bate. Și în fine, cum pot pătrunde, cum pot accesa micile companii fondurile europene? Sperăm ca împreună să le ușurăm accesul și de asemenea, pătrunderea pe piața de capital. Colegii mei încearcă să găsească diverse modalități pentru a le ajuta. Am vorbit până acum despre marile companii, despre sectorul siderurgic, dar cum a spus și uh, președintele, coloana vertebrală o reprezintă IMM-urile. Ele sunt subcontractanți, sunt cele care creează cerere, pentru companiile mari și este foarte important pentru supraviețuirea industriei ca IMM-urile să o ducă bine. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă. Intervenție din sală fără microfon. Mai sunt două întrebări suplimentare, dacă se poate, pentru că avem uh, foarte rar ocazia să vă întâlnim. Domnul Martan. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reiau ce spune colegul de la GUE. Nu, nu, nu, lăsați-mă, domnule președinte, mi-ați dat cuvântul, lăsați-mă să vorbesc. Exemplul pe care l-ați dat, doamnă Vestager, nu-mi place. De fiecare dată tot zi, insistați pe consumatorul european, consumatorul european. Dar ă, la siderurgie, ați menționat ArcelorMittal, ați spus că ați fost uh, contactați de clienți care se tem de faptul că fuziunea gigantului ArcelorMittal va afecta prețurile. E bine, cine poate crede asemenea lucruri? Că nu va fi afectată. Pentru că dacă i-am crede pe clienți, piața europeană este una închisă, aparată de ziduri și nimeni nu poate pătrunde. Cine mă împiedică pe mine să cumpăr oțel din Brazilia, Mexic, China? Cine? Dovada este că din 2008 siderurgia europeană a scăzut, a pierdut zeci de mii de tone și avem deficit, trebuie să cumpărăm din Brazilia, din Mexic, prin ArcelorMittal. Ca să termin, întrebarea care se pune este cum păstrăm know-how-ul și păstrarea locurilor de muncă? Poate fi, pot fi acestea un criteriu de flexibilizare a normelor concurenței? La Galați avem un exemplu clasic. Temerea mea este că mâine va veni o companie să-i cumpere, așa cum a venit canadianul să ne cumpere alte fabrici. Și nu o să intereseze să păstreze locurile de muncă în uh, Europa nu se mai produce absolut deloc aluminiu. Totul se produce în Canada. Asta e temerea și pentru Galați și pentru Republica Cehă. Dacă mâine vreți să redeschideți furnalele pe care le-am închis în Cehia, în Franța, în Belgia, în România, nu o să putem pentru că s-au pierdut competențele, nu mai avem know-how-ul. Asta e drama. Mulțumesc, dragă colega pentru a răspunde la o întrebare atât de precisă și de sensibilă, nu va fi ușor. Mai avem un uh, intervenient, domnul Lange. Nu, ați renunțat. Atunci, doamna Vestager are ocazia să-i răspundă domnului Marta. Cred că atunci când analizăm viitorul avem cumva abilități diferite. Nu sunt de acord cu uh, prognoza dumneavoastră. În primul rând, sectorul siderurgiei din Europa este încă unul foarte divers. Produce la niveluri diferite de calitate și în modalități diferite, de la produsele cele mai de bază până la cele mai avansate. Acesta e motivul pentru care e greu să acceptăm că imaginea situației de față este chiar atât de brutală. Din păcate, se întâmplă ceva foarte dramatic în economia globală, anume că peste tot în lume va trebui să ne punem problema capacității în exces. În uh, industria siderurgică există o supracapacitate, 50%. s-a vorbit despre această supracapacitate într-un forum în care SUA, China și țările europene participă la discuții. Trebuie să admitem însă um, diferențele dintre produsele siderurgice și distanțele pe care le parcurg. La unele produse siderurgice, da, putem să ne aprovizionăm din afara Europei pentru că um, livrarea la timp sau timpul de transport nu este foarte important. Însă noi când ne uităm la fuziuni, analizăm modul în care se transportă oțelul și unde se pot uh, adresa uh, clienții dacă uh, cel de la care cumpără în mod obișnuit ridică prețurile. Și vedem că există câteva tipare. Anumite produse siderurgice nu sunt transportate pe distanțe foarte mari pentru că sunt necesare și mai există și uh, calitatea asigurată de producător, faptul că se știe că el poate să livreze la timp, că uh, poate să onoreze comenzile într-un anumit interval de timp. E important de recunoscut că acestea uh, fac diferența în industria europeană. Și noi primim reclamații de la unele companii care folosesc uh, oțel din importuri, pentru că nu se produce suficient aici și se plâng de mecanismele de apărare comerciale care li se par prea dure și nu le permit să obțină un preț corect. E o analiză foarte complexă și trebuie să ținem seama, așa cum uh, ați spus, de faptul că un loc de muncă în industria siderurgică generează mai multe locuri de muncă. În Europa avem 360.000 de locuri de muncă în industria siderurgică, dar există 30 de milioane de oameni care lucrează în uh, companii ce folosesc oțelul și care depind nu doar de calitatea, ci și de prețurile competitive ale oțelului. De asta e important și avem obligația de a privi în ansamblul său lanțul valoric și nu doar anumite elemente, dacă vrem ca firmele europene să rămână competitive. Doamnă comisar, chiar dacă sunt câteva dezacorduri între noi, nu mai sunt sigur. Cred că putem să ne declarăm satisfăcuți de această discuție. Este foarte important să discutăm despre industria noastră, nu doar siderurgică, ci și digitală, ci și politica spațială, aceste aspecte. Prezența dumneavoastră, în calitate de comisar însărcinat cu concurența, ne-a permis să discutăm despre concurență loială, campioni europeni, distorsionarea concurenței. Sunt lucruri sensibile și nu e ușor să iei decizii într-un astfel de sector. Vrem să avem o piață liberă, în același timp vrem să luăm parte la concurența globală. După cum am spus, poți fi competitiv doar dacă ai uh, cu cine să te iei la întrecere. Avem nevoie de locuri de muncă și poate apar uneori dezacorduri uh, foarte mari între o tabără și alta și înțeleg că nu e greu de depășit, de mers mai departe. Dar asta au fost întrebările. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne bucurăm că v-am avut în comisia noastră. Sperăm ca până în martie anul viitor să mai avem și alte ocazii să discutăm. Pregătim și bugetul uh, și uh, vor urma negocieri. Uh, nu va fi ușor. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Yeah, yeah, yeah. We try. We